Good afternoon, everybody. Bună ziua, domnilor și domnilor. Bun venit uh, la această nouă sală de ședințe. Aceasta va fi sala noastră de ședințe pentru următoarele trei luni de zile. Vă propun să începem acum întâlnirea noastră, să adoptăm ordinea de zi cu o singură schimbare. La cererea raportorului, doamna Harms, în legătură cu cadrul comunitar pentru securitatea nucleară va fi discutat mâine 10 februarie la sfârșitul întâlnirii de după masă în jurul orei 18. Există alte cereri sau obiecții? Nu? Atunci se adoptă ordinea de zi. Vreau să vă spun că există interpretare în toate limbile și că întâlnirea comisiei va fi transmisă pe net în această după masă. Rezultatul procedurilor scris, înscris, acordate de coordonatori, arată că întâlnirea de luni după masă pe 16 martie ar trebui să aibă loc, așa cum are loc de obicei, de la ora 15 până la ora 18.30, iar votul pentru avize ar putea avea loc în aceeași zi, începând cu ora 5 după masă, dar nu și pentru raportul rapoarte. Deci, această întâlnire de pe 16 martie după masă va avea loc. Then I come to item 3. Trecem acum la punctul 3. Procesele verbale ale reuniunilor dacă nu există obiecții, acestea se consideră adoptate la sfârșitul întâlnirii de astăzi. Punctul 4 de pe ordinea noastră de zi, modificarea regulamentului de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole în ceea ce privește standarde de comercializare a cărnii de pasăre. Și dau cuvântul domnului Sonic, raportor. Eh, dzień dobry, dziękuję panie przewodniczący. Mulțumesc, domnule președinte. Principala chestiune a acestui aviz a comisiei noastre este cum să definim carnea de pasăre în acest regulament. Ne referim de asemenea la regulile comerciale în ceea ce privește carnea de pasăre. Obiectivul nostru este acela de a avea un regulament pentru carne de pasăre care se vinde în toate statele membre, astfel încât să ajungem la un nivel crescut de calitate și să garantăm consumatorilor acea securitate și normă de calitate de care au nevoie. Aceste norme de comercializare trebuie să țină cont și de posibilele pericole care există la adresa persoanelor și insistăm asupra sănătății consumatorilor și a tuturora. Și această carne de pasăre se consumă din ce în ce mai mult din anii 90 încoace. De asemenea și produsele derivate din carne de pasăre. Am început să analizăm îndeaproape acest lucru, agricultorii care produc această carne și de asemenea marile uh, întreprinderi care se ocupă de procesarea acestei cărni. S-a propus uh, acum să se importe din nou carne de pasăre din Statele Unite, lucru care fusese interzis în urmă cu câțiva ani și să se vadă care sunt consecințele asupra sănătății. Vă aduceți aminte de carnele, uh, cărnurile clorinate și consecințele acestea asupra sănătății și de asemenea produsele contaminate cu fosforatul de trisodiu. Comisia Europeană ne arată că trebuie să definim mai bine această carne de pasăre. Comisia consideră că definiția actuală este prea restrânsă și aceasta ar trebui extinsă. Comisia ne-a propus o definiție pe care o aveți deja în documentul pe care îl discutăm acum și s-ar putea să există câteva mm, chestiuni legislative care nu sunt rezolvate, care rămân în suspens și de aceea această propunere poate fi îmbunătățită. Noi propunem de aceea un amendament referitor la definiția cărnii de pasăre. Ceea ce dorim noi este ca interpretarea acestei definiții să fie clare în acest regulament. Și există și o serie de schimbări în partea a doua. Ceea ce ne interesează este ca această definiție să fie coerentă în toată propunerea legislativă. În calitate de membru al Comisiei ENVI, a cărei sarcine este să garantăm sănătatea și securitatea cetățenilor europeni, vreau să vă spun că trebuie să susținem această schimbare a definiției care a fost propusă și aceasta să se aplice și pe viitor. Obiectivul este ca agricultorii noștri să aibă o anumită securitate în ceea ce privește producția, să se îngrijească cât mai bine animalele și, de asemenea, dorim să evităm importuri de cărnuri care conțin și produse chimice, pe care nu le dorim aici. Dorim să avem aceleași norme în Uniunea Europeană, dorim să se utilizeze doar substanțele care nu dăunează sănătății. Vă mulțumesc! Dank u wel, collega Sonic. Dan heb ik nu twee sprekers op mijn lijstje staan. Mulțumesc, domnule Sonic. Avem doi vorbitori înscriși pe listă din partea grupului socialist, raportorul fictiv, doamna Ferreira și raportorul fictiv din partea GUE, doamna Liotard. Doamna Ferreira, vă rog. Merci, monsieur le président. Euh, Mulțumesc, domnule președinte. Eu țin să salut propunerea făcută de comisie, propunere care precizează o serie de elemente și care ne permite ca astăzi să fim mai preciși atunci când uh, e vorba de anumite definiții. Uh, eu nu înțeleg prea bine care este părerea colegului nostru. Dumnealui elimină punctul 5, punct care, după părerea mea, redefinește ceea ce numim carnea proaspătă de pasăre. După părerea mea, cred că ar trebui să menținem această definiție așa cum ne propune Comisia și aș fi avut o întrebare către Comisie în legătură cu propunerea făcută la Consiliu, respinsă în luna decembrie, privind utilizarea anumitor substanțe pe bază de clor pentru decontaminarea cărnii de pasăre. Această propunere era din decembrie, se face deocamdată trimitere la ea în propunerea de regulament și aș vrea să știu dacă uh, noi între noi suntem de acord că această trimitere la substanțele decontaminante um, este deja depășită și nu își mai are locul. Aceasta este întrebarea pe care o aveam pentru comisie. Așadar, eu nu înțeleg foarte bine care este scopul amendamentului înaintea de colegul nostru. Vă mulțumesc, doamnă Ferreira. Doamna Liotard. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Carnea de pasăre nu se mai produce în mod agricol, ci industrial. Puii sunt crescuți în condiții inuma inumane. Nu voi vorbi aici despre asta. Eu una, sunt șocată de faptul că există publicitate subvenționată la televiziunea flamandă, printre altele, pentru a incita populația să consume carne de pasăre, carne de pui. Vedem ce se întâmplă cu pui în Statele Unite ale Americii, unde această carne este contaminată deoarece se, do- se dorește să se mențină anumite condiții de igienă în, în uh, procesul de producție. Dacă prin amendamentul său domnul raportor încearcă să evite faptul că această carne proaspătă să nu fie tratată cu produse chimice, eu nu am cum să-l susțin, deoarece pentru mine proaspăt înseamnă fără niciun produs chimic. Aș vrea eventual explicații din partea domnului raportor, însă dacă aceasta este intenția dumnealui, eu nu am cum să îl sprijin. Mulțumesc, doamne Lotar, spune domnul președinte, domnul Hoppenstedt. Aș vrea să am o intervenție foarte scurtă pentru că nu am avut ocazia să studiez până acum proiectul, dar uh, având în vedere și numărul mare de proiecte pe care dorim să le discutăm, cred că nu și are rostul o intervenție amplă. Totuși, a spune că în Germania, în Europa în general, avem uh, unele dispoziții de igienă în ce privește carnea de pasăre. Uh, încă uh, din momentul în care un ou ajunge în incubator și până la uh, metodele de uh, hrănire a păsărilor. Uh, și în întreprinderile mici și mijlocii aceste lucruri se respectă și ele joacă un rol important pe piața europeană. După ce uh, Uh, au fost uh, crescute păsările, mai există și o metodologie în ce privește tăierea păsărilor. Știu cum funcționează aceste lucruri în marile ferme, um, cât de ridicat este criteriul de uh, igienă, de asemenea uciderea păsărilor fără dureri, fără a exercita o violență uh, deosebită și uh, aceste standarde le vei întâlni în Germania, în țările de jos, oriunde te vei deplasa în Europa. Important este însă ca standardele noastre să fie uh, obligatorii și pentru furnizorii de carne de pasăre care ajung pe piața europeană să se respecte aceste dispoziții, reglementări uh, de igienă. Iar aici trebuie să fim intransigenți pentru a ne proteja consumatorii, dar în același timp pentru a proteja uh, animalele, pentru a proteja păsările. Mulțumesc! Bedankt, collega Hoppenstedt. Dan is nu het woord aan de heer John Bowes. Mulțumesc colegului Hoppenstedt. John Bowes, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc colegului meu pentru opinia exprimată și aș dori și eu să mă refer la un aspect, pentru că în, atunci când vorbim despre neutralizarea anumitor substanțe pentru a evita contaminarea, eu mă gândesc la bătălia pe care am dat-o acum câteva luni în privința importului păsărilor din Statele Unite și pentru că um, era vorba despre o carne de pasăre clorinată. Și uh, eu spun că uh, așa ceva uh, nu este acceptabil din punctul nostru de vedere. De altfel, nu-mi plac ce carnea de pasăre nici măcar când este înnecată într-un sos de Kentucky, dar cu atât mai puțin când este înnecată în clor și au fost probleme de etichetare. Aș vrea să primesc o confirmare din partea prietenului meu și din partea comisiei că nimic din ce vom decide acum nu va deschide o portiță pentru păsări clorinate din nou. Această clarificare ar fi utilă, cred. Mulțumesc. Bedankt, John <clears throat> Dan... Vă mulțumesc, domnule John Bowis. Aici se încheie lista de vorbitori. Îi voi da cuvântul reprezentantului Comisiei. Domnule Lourdes, aveți cuvântul. Ok, excusez-moi. Um, tout d'abord, pour ce qui est de la question du... primul rând, aș vrea să mă refer la tratamentul antimicrobian și să lămuresc uh, anumite lucruri. Comisia a spus uh, foarte clar, a indicat foarte clar că în cazul în care propunerea Comisiei de a autoriza folosirea acestei substanțe va fi adoptată, vom retrage această modificare făcută prin uh, propunerea actuală. Este o chestiune procedurală, deoarece pentru a câștiga timp, uh, propunerea actuală a fost prezentată așa cum este la Consiliu a fost prezentată partea privind uh, modificarea definiției pentru a permite tratarea cu aceste substanțe decontaminante. Deci noi vom retrage. Substanțele, prin urmare, nu vor fi autorizate. Sper că ați înțeles. S-au pus întrebări de asemenea în legătură cu eliminarea sau nu a punctului 5 punctul 2.5. Punct referitor la lămurirea definiției privind uh, preparatele făcute din carne proaspătă de pasăre. Ca și ceilalți vorbitori, nu înțeleg de ce să face această propunere. Dacă l-am înțeles domnul Sonic așa cum trebuie, dumnealui vorbea despre calitate și propunerea merge în această direcție, deoarece vom evita inducerea în eroare a consumatorilor. Aceștia nu vor fi înșelați. Vom spune foarte clar că un preparat pe bază de carne de pasăre proaspătă trebuie făcut cu carne proaspătă. Nu e posibil să, de, să, decongel- să dezghețăm această carne și să o vindem după aia sub formă de preparat, inducându-l în eroare pe consumator, spunându-i că e vorba de carne proaspătă. Deci, pe, în numele calității, va trebui să introducem această lămurire privind definiția preparatelor pe bază de carne proaspătă de pasăre. Domnul Powis ne întreabă ce s-a întâmplat cu Statele Unite și cu carnea de pasăre de acolo. Ei bine, această întrebare trebuie să o adresăm Statelor Unite și pot să vă spun că deocamdată eu, americanii au început uh, un proces de consultări pentru a vedea dacă va trebui să reorganizeze un grup de lucru de experți. Sper că v-am răspuns la diferitele întrebări. În orice caz, mă aflu aici la dispoziția dumneavoastră. Vă mulțumesc. Domnule Sonic, aveți cuvântul pentru a trage concluzia. Mulțumesc, domnule președinte. Am văzut că reprezentantul comisiei s-a referit la situația actuală. Noi vorbim despre un proiect care e pe cale de a fi schimbat, deci este destul de greu în 19 decembrie s-a făcut modificarea la care m-am referit. Eu v-am spus ce v-am spus. După părerea mea, nu cred că putem uh, schimba definiția cărnii proaspete și să introduce posibilitatea de a folosi substanțe chimice. Eu aș vrea ca, dacă cei de la comisie îmi garantează că nu se va întâmpla așa ceva, eu nu am nicio problemă și cred că vom ajunge oricum la un acord fără prea mari probleme. De aia am vrut să fac eu această modificare și să aduc această critică, care este întemeiată, cred eu, deoarece reprezentantul Comisiei ne-a spus că intenționează să schimbe acest regulament la următoarea reuniune a Consiliului. Eu am dorit să risip, să elimin orice fel de îndoială. Mulțumesc, domnule Sonic, spune domnul președinte. Vom încheia aici dezbaterea pe marginea acestui punct. Termenul pentru amendamente este 9 februarie la ora 18, deci astăzi. Vom vota în comisie pe 17 februarie. În Comisia Agri votul va fi pe 31 martie și raportul va fi discutat în plenar în luna aprilie. Am încheiat astfel acest punct. Vom trece acum la raportul doamnei Murco privind protecția animalelor folosite în scopuri științifice. Doamna Moica Drârcar Murco, aveți cuvântul. Mulțumesc. Mă scuzați, domnul Bois, Bois are un punct procedural. Îmi cer scuze, doamnei raportor. Domnule președinte, vreau să vă spun că, după părerea mea, nu este normal, nu este rezonabil ca termenul de depunere a amendamentelor să se încheie în seara aceasta. Cred că ar trebui să amânăm puțin, să prelungim puțin acest termen pentru a putea avea pentru a putea pregăti acest aviz pentru Comisia de Fond. Deci nu mi se pare normal. Tocmai am avut acum discuția, discuția. Eu cred că acum, în timp ce doamna Moica Drăcear va vorbi, noi va trebui să ne gândim la amendamente. Deci, după părerea mea, un termen de trei ore pentru a te gândi la niște amendamente e o adevărată pacoste. The problem is that we have to vote. Problema e că trebuie să votăm pe data de 17 februarie. Și nu putem vota pe 17 februarie. Dacă nu putem vota pe 17 februarie, atunci va trebui să amânăm până pe 16 martie. Și aceasta este adevărata problemă. Domnul Băuis, când se va întâlni Comisia pentru Agricultură și va vota? Doamna Murco, vroiam să vă explic un pic de ce ne aflăm în circunstanțe atât de speciale și de ce această dezbatere are loc astăzi și termenul de depunere a amendamentelor este tot astăzi. De fapt, termenul pentru raportul comisiei responsabile, comisiei competente, AGRI, este 18 martie. Deci, Agri nu ar putea să țină cont de acest aviz dacă nu facem aceasta astăzi și votăm săptămâna viitoare. Deci vreau să spun că termenul la Comisia Agri este 18 februarie, nu martie, mă scuzați, spune oratorul. În ceea ce privește dosarul, se pare că Comisia Agri votează pe 21 sau 22 martie. Doamna Murco. Termenul pentru raport și condițiile prealabile pentru a ține cont de avizul nostru este ca acest aviz să fie prezentat, discutat și votat până la acel termen pe care l-au ei la Comisia Agri. Am înțeles că Comisia noastră nu a reușit să găsească o altă soluție decât să avem acest vot. Deci știu că mă aflu într-o situație foarte ciudată pentru că a trebuit să prezint proiectul de raport practic în două zile, săptămâna trecută. A fost, să spunem, destul de neobișnuit. Așa că Până la urmă am acceptat această procedură și am înțeles că este o situație excepțională. Mr. Bowies and then Mrs. Can, Jackson. Can I suggest that, um, Domnul Bowies, aveți deja propunerea mea, um, domnule președinte, nu vreau să vă țin aici cu această dezbatere, și vroiam să vă rog să țineți cont de această propunere, să vedem dacă putem extinde un pic termenul de astăzi după masa la ora 6. Și nu înțeleg uh, de ce Comisia Agri, care votează abia pe 31 martie, nu ne-ar putea permite nouă să votăm pe 16. Deci, uh, ca să le putem prezenta avizul nostru. When we have all the amendments in English, we can do... Când vom avea toate amendamentele în engleză, vom putea face acest lucru mâine. Domnul Jackson. Doamna Jackson, mă scuzați. Mâine la prânz. Nu știu dacă funcționează microfonul. Ok, acum văd că funcționează. Cred că mâine ar fi foarte bine. Și vreau să vă spun că această comisie ar fi trebuit să prezinte o obiecție și poate ar trebui să prezinte încă această obiecție, pentru că noi nu suntem comisia competentă la acest raport. Și aceasta a fost desemnată pentru Comisia Agri. De fapt, noi suntem comisia responsabilă pentru toate testele pentru produsele cosmetice. Și la articolul 2 al directivei despre care vorbea doamna Murco, aceasta spune că această directivă nu se aplică uh, practicilor agricole, marcajului animalelor și așa mai departe. Deci, nu se aplică la acel domeniu de interes al Comisiei Agri. Iar noi suntem Comisia pentru Mediu, Sănătate Publică și tocmai de aceea ar fi trebuit să avem această responsabilitate. Nu știu de ce am cedat-o Comisiei Agri, nu am înțeles și cred că ar trebui să prezentăm acum o obiecție oficială și să prezentăm de asemenea obiecție că suntem grăbiți să prezentăm avize, când de fapt ar trebui să prezentăm un raport și nu un aviz. Cred că cel puțin ar trebui să cerem o extindere a termenului care ne-a fost propus și aș vrea să vă rog, domnule președinte, să vă întâlniți cu coordonatorii și cu liderii celorlalte grupuri și să scrieți președintelui Parlamentului, precizând că s-a făcut o eroare în ceea ce privește desemnarea comisiei responsabile și să fie retrasă de pe agenda Parlamentului, să reînceapă cu noul Parlament și să fie trimisă la comisia competentă de fond. Mulțumesc. Jackson. Scuze. Mulțumesc pentru această intervenție și, uh, pe de altă parte, vorbim despre două lucruri foarte diferite. Uh, președintele uh, Comisiei Envi a cerut pentru cooperare, dar mi s-a respins propunerea. Nu putem decât să repetăm pro procedura. Cred că aveți dreptate că uh, din greșeală acest document a ajuns la Comisia Agri, ca fiind comisie de fond, dar asta este acum o realitate. Și sper ca viitorul Parlament să poată să se ocupe de această problemă într-o formulă mai fericită, dar acum nu mai putem să amânăm, uh, lucrurile s-a luat o decizie și trebuie să acceptăm această situație. Putem uh, cădem de acord ca mâine la ora prânzului să fie termenul limitat pentru predarea amendamentelor. Da? Mulțumesc, domnule președinte. Cred că este o propunere rezonabilă, deși Aș putea fi de acord cu ideea că acest raport uh, ar fi trebuit uh, să aibă Comisia Envi ca fiind comisie de fond. Dar iată că această decizie s-a luat la nivelul Comisiei și nu alta. Mi s-au cerut explicații în legătură cu proiectul meu de aviz Aș spune că era timpul să se revizuiască fosta directivă care a fost adoptată în 1986, doamna Karen Jackson a fost raportoare și s-a numărat printre cei care uh, câțiva ani mai târziu au solicitat o revizuire a directivei. Această propunere a Comisiei încearcă să armonizeze legislația în Europa și să se apropie mai mult de înțelegerea și de o abordare în contextul bunăstării animalelor, inclusiv în uh, cadrul experiențelor care se fac pe uh, animale. Iar în ce privește acele trei R-uri, din acest punct de vedere, trebuie să fie o piatră de hotor a directivei, pentru că trebuie să existe metode în cadrul acestui concept trei erori pentru a elabora directive și reglementări care să corespundă răspundă mai mult acestor necesități și ca la nivelul european să se stabilească o limită maximă a ceea ce poate să însemne uh, producerea de durere și nu să nu se permită suferințe maxime uh, animalelor uh, folosite pentru experiențe științifice. În calitate de autoare a avizului, eu salut propunerea Comisiei pentru că prevede metodologii care să îmbunătățească uh, maniera de lucru în uh, teste. Deci este o evoluție în direcția cea bună propunerea prevede, cum spuneam, o protejare a animalelor utilizate pentru experimente științifice. Salut uh, și descrierea ariei de aplicare a directivei pentru că uh, se referă atât la prima decât și la uh, speciile nevertebrate introducerea inclusiv a unei metodologii mai umane de uh, sacrificare a animalelor. Un element crucial este că utilizarea de primate neumane uh, trebuie să fie uh, descrisă astfel încât maimuțele de talie mare să nu mai poată fi uh, folosite pentru experimente. Deci primatele uh, care sunt cuprinse sub uh, denumirea F1 fac parte din ele. Sunt măsuri importante atât din perspectivă etică, cât și din rațiuni de conservare a speciilor. În felul acesta, putem, pe de o parte, să nu decimăm populațiile deprimate, pe de altă parte, să prevenim acte de violență. Dar în contextul propunerii Comisiei, credem că excepții de la regulă, o excepție este prevăzută în articolul 15, ar putea totuși să lase o portiță deschisă pentru experimentele de laborator pentru uh, specii care sunt uh, periclitate. Acea clauză de salvgardare pentru maimuțele de talie mare, din punctul meu de vedere, ar trebui anulată pentru că în felul acesta am putea respecta angajamentele uh, care figurau și în directiva din 86. Deci, uh, uh, uh, aceste prevederi ale Comisiei deja sunt respectate în anumite state ale Uniunii Europene. Mai multele detalii mare deja în aceste țări nu mai sunt folosite pentru experimentele științifice. Nu am găsit în propunere propunerea Comisiei o clasificare a procedurilor. Deci am constatat uh, o absență a criteriilor în ce privește clasificările și am propus o nouă anexă în ce privește clasificările severității. Dar uh, Săptămâna trecută, miercuri, am discutat mai în profunzime aceste aspecte și am constatat că o serie întreagă de, de acțiuni au fost deja întreprinse. Deci, ă, așezând ă, clasificarea de severitate, pe uh, baze care uh, figurează deja în propunerea noastră ar constitui o măsură tranzitorie și ar putea crea confuzii în acele state membre în care aceste clasificări ale severității în operare deja funcționează. De aceea, eu v-aș uh, solicita să înțelegeți punctul meu de vedere și uh, să mă înțelegeți de ce uh, vă propun să retragem anexa. Pentru că, într-un fel, ar dubla eforturile noastre uh, la nivelul Uniunii Europene și nu ne-ar putea fi de folos pentru moment. Dar mi s-a spus că oricum peste 18 luni acest, această clasificare va fi uh, pregătită uh, pentru a fi utilizată de către toate statele membre. Aș sublinia de asemenea principiul revizuirii etice din capitolul 4 al propunerii, care, din punctul nostru de vedere, conține elemente esențiale. Aceste reviziri etice deja au fost efectuate în 21 de state membre, dar ele trebuie să facă parte integrantă din procesul de autorizare, comparând uh, folosirea animalelor în scopuri științifice uh, cu cele în uh, utilizarea în scopuri etice. Trebuie să existe un echilibru în acțiune atunci când se așteaptă rezultate deosebite din punct de vedere medical, sigur că pot exista rațiuni suplimentare. Trebuie să încurajăm știința uh, din acest punct de vedere, dar uh, bazându-ne pe acel principiu al celor trei de R. Echipa noastră, doamnele care se află în preajma mea, salută inspecțiile pe plan național și mai ales, uh, cel puțin o inspecție neanunțată pe an, pentru că noi considerăm că în felul acesta ă, putem să controlăm mai bine activitatea în acest domeniu. Și ă, ă, am susține chiar un amendament care să prevadă posibilitatea unor inspectori europeni care să exercite asemenea inspecții neanunțate în centrele științifice în care sunt uh, folosite animale pentru experimente, pentru a vedea dacă toate reglementările sunt utilizate corect în toate statele membre. Din punctul meu de vedere, transparența este unul dintre principiile uh, care trebuie să fie uh, fortificat. Noi știm foarte bine că cercetarea fundamentală se practică în clipa de față și în universități, iar experimentele din universități de obicei nu sunt atât de transparente cum sunt uh, celelalte. De aceea, cred că acum ar fi momentul să ă, creăm această obligativitate a transparenței. De asemenea, rapoarte și ă, descoperirile care se fac la fața locului ă, trebuie să fie publicate conform amendamentelor pe care dorim noi să le aducem directivei. Suntem conștienți de importanța informațiilor confidențiale, ele uh, sunt partea acestei propuneri, trebuie să le respectăm. Noi respectăm această necesitate, dar am dori să reducem totuși numărul de experimente pe animale acolo unde există deja resurse în alte domenii. Deci, un schimb de date, un schimb de informații legate de uh, rezultatele experimentelor efectuate în alte țări ar putea să constituie un principiu care în cele din urmă să reducă necesitatea de a efectua experimente pe animale în toate țările. Răspunzând, deci, la întrebarea legată de modul în care comisia noastră, ENVI, poate să contribuie la uh, strategia viitoare pe marginea acestei propuneri. Noi propunem o serie întreagă de amendamente care să, subliniască, să sublinieze aria de aplicare a um, acestei directive și necesitatea revizuirii ei și înlocuirea pe cât posibil a experimentelor pe animale cu alte tipuri de experimente acolo unde este posibil. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, doamnă Murco. Pe lista mea sunt șapte vorbitori înscriși. Domnul Hoppenstedt? Mulțumesc, doamna Liotard, Jackson, Groștet și uh, Truman. Și voi da um, după aceea și cuvântul uh, raportului din umbră, din partea grupului PPE, domnul Happenstedt. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, aș dori să punctez că uh, procedura, așa cum s-a menționat și de domnul Bovis și de alții, Ehm, ar putea să aibă și efecte fatale, pentru că Astăzi, la ora 11, abia ne-a fost distribuit documentul pe care doamna Murco l-a elaborat și avem din nou o dată terminus pentru ora 18. Bun, s-a amânat data pentru mâine, dar asta nu ne este de foarte mare ajutor, pentru că noi nu lucrăm uh, de amorul artei, noi avem responsabilități în fața opiniei publice, în domeniul cercetării, inclusiv al cercetării industriale. Și dacă vedem uh, cât de strânse sunt termenele, uh, este o dificultate. Iată că acum ă, discutăm despre o directivă care a fost elaborată în 86 și care urmează să fie revizuită, care probabil că va deveni aplicabilă ă, din 2010. Ă, eu salut acest demers de a revizui directiva, dar în legătură și cu ceea ce s-a spus aici, am amendamente elaborate în limba germană. La sfârșit de săptămână am încercat să le uh, traduc și în engleză. Mă refer, evident, la ceea ce ne-a propus Comisia, dar uh, deocamdată nu mă pot referi și la uh, celelalte amendamente pentru că ele încă nu există și ar trebui să avem momentul în care să putem să ne ne referim și la ele. Este în principiu de salutat că această directivă, care este veche, acum urmează să fie revizuită. Din 86 uh, până acum experiențele pe animale au uh, cunoscut o evoluție foarte puternică. Uh, eu am stat de vorbă cu mulți medici care lucrează în domeniu. Este absolut necesară o revizuire și um, Într-adevăr, uh, trebuie să ținem seama de rezultatele care s-au obținut în cercetare, în același timp însă trebuie să ținem seama și de nevoia de a proteja animalele. Este important inclusiv cum sunt calificați oamenii care lucrează în acest domeniu al experimentelor. Și um, nu știu dacă Uh, toți au avut posibilitatea să viziteze un laborator dintr-o uh, universitate, um, dintr-o facultate de medicină, um, ca să um, vadă uh, care sunt oamenii care lucrează acolo, pentru că există persoane uh, care, uh, spun, de la îngrijitorii de animale până la savanții care lucrează acolo au pregătiri foarte diferite și trebuie să ținem seama de aceste aspecte atunci când ne dorim ca animalele să fie protejate, când trebuie să ne îngrijoreze și starea lor de sănătate, Bineînțeles că este nevoie să se facă în continuare experiențe pe animale atunci când se dezvoltă uh, și se face cercetare în domeniul descoperirii de uh, noi uh, medicamente. Toate reglementările și cred că și propunerea Comisiei este evident această necesitate trebuie să se bazeze uh, pe necesitatea de a ajunge la descoperiri științifice, în același timp nu trebuie să creeze piedici pentru cercetarea în domeniul medical. Eu sprijin toate măsurile uh, pentru a se utiliza și metode alternative la experimentele pe animale, iar acolo încă nu există modalități alternative de a face cercetare, um, să sprijinim uh, toate reglementările care pot să ducă la reducerea suferinței pentru animale. Dar uh, trebuie în același timp să nu construim o birocrație uh, inutilă, să ne străduim să înlăturăm din acest punct de vedere piedicile birocratice fără a face niciun compromis în ce privește necesitatea de a proteja animalele. Iar revizuirea directivei ar trebui să, aibă, să prevadă și un proces integrat de evaluare etică fără a uh, crea uh, complicații birocratice în acordarea de autorizații pentru asemenea uh, activități de cercetare. Trebuie să nu creem distorsiuni pe piața internă datorită dorinței noastre de a proteja animalele, pentru că și aceste aspecte sunt importante pentru um, cercetarea pe plan european. Și cred că și această propunere poate duce uh, la uh, reglementări uh, care să poată fi respectate în toate statele membre ale Uniunii Europene în privința experimentelor pe animale și protecția animalelor în același timp și crearea, la crearea unui cadru legal Uh, din acest punct de vedere. Nu vreau să mă mai refer la primate, pentru că aici există deja reglementări destul de uh, bune. Asta reiese și din uh, propunerea uh, înaintată. Este uh, vorba cel mult de uh, primatele din generația F1 și F2. Spuneam deja că nu trebuie să împiedicăm competitivitatea uh, pe plan european și cred că Europa în ultimii ani a făcut mult pentru îmbunătățirea competitivității centrelor de cercetare, dar uh, Poate că am putea, uh, prin proiectul nostru, să uh, creăm eventual și unele piedici uh, și nu cred că aceasta este intenția noastră. Fie că este vorba de universități, centre de cercetare, întreprinderi biotech, um, institute de cercetare de cele mai diferite profiluri, trebuie să uh, beneficieze de prevederile directivei uh, fără să întâmpine piedici. Deci trebuie să existe un echilibru între obiectivele directivei și necesitatea ca pe plan european să asigurăm competitivitatea în domeniul cercetării. De aceea, cred că inclusiv pe plan mondial trebuie să creăm standarde care să constituie un model și pentru ceilalți, pentru că da- dacă nu facem asta, dacă nu facem decât să reglementăm la nivel european, atunci am putea risca ă, ca experimentele pe animale să se desfășoare numai în afara Europei și nu cred că acesta trebuie să fie obiectivul nostru. Noi trebuie să, în același timp să dezvoltăm metode demne de încredere, alternative este o provocare la adresa științei, dar ă, cine a vizitat marile laboratoare în care se fac experiențe pe animale. Acolo există un înalt grad de profesionalism, dar și costă foarte mult această cercetare pe animale și um, poate că ar însemna și o reducere de costuri dacă noi am descoperit metode alternative. Um, au existat um, înainte experimente pe um, animale uh, de mare uh, cruzime, inclusiv pe pui de animale care erau folosiți în uh, experimente celulare nu, nu trebuie să uh, propagăm acest tip de experimente. Vă invit să verificați propunerile mele de amendament uh, și sunt convins că vom uh, reuși să stabilim niște criterii eficiente pentru protejarea animalelor utilizate pentru experimente științifice. Dar cred că în felul acesta v-am expus tot ceea ce mă preocupă în acest domeniu și vă mulțumesc. meneer Ferreira. Vă mulțumesc. Doamna Ferreira are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Eu voi fi mult mai subcintă. Cred că suntem cu toții de acord că, într-adevăr, această directivă din 1986 trebuie revizuită Știm de asemenea că acest dosar este foarte delicat și că experiențele pe animale provoacă la noi și în țările noastre reacții emoționale din partea cetățenilor. Cu toții suntem sensibili în ceea ce privește utilizarea animalelor și mai ales a primatelor pentru aceste experimente. Dar pe lângă aceste emoții ar trebui să privim lucrurile în față nu avem cum să ne imaginăm că cercetătorii europeni fac aceste experiențe doar de dragul lor, mai ales atunci când este vorba de primate. De altfel, știm că o serie de experiențe sunt indispensabile pe primate, cum ar fi testarea de medicamente pentru boli cum ar fi SIDA, Alzheimerul, Parkinson, anumite vaccinuri trebuie testate pe animale. Și nu avem cum să o facem fără să facem aceste experiențe pe primate. De asemenea, deoarece venim cu niște propuneri foarte constrângătoare, ar trebui să ne întrebăm care vor fi urmările din punct de vedere științific, ce justificări științifice avem pentru a lua aceste prevederi pe care dorim să le luăm noi în Parlamentul European. Eu una nu cunosc um, acest subiect îndeaproape, însă am fost uh, sensibilizată de o serie de laboratoare europene care sunt îngrijorate de eventualele noastre decizii, sunt îngrijorate în ceea ce privește viitorul cercetării științifice în Europa. Așa cum s-a spus, e nevoie de un cadru mai consolidat Regulamentul privind experiențele pe animale trebuie consolidat, însă să nu uităm că aceste experiențe se fac în alte țări, iar acolo de multe ori încadrarea este mult mai uh, puțin strictă decât în Uniunea Europeană. Eu sunt uh, oarecum surprinsă de această propunere. Știu clar că nimeni nu dorește ca aceste animale să sufere în laboratoare, însă în același timp mă întreb dacă savanții, oamenii de știință nu au nevoie de aceste experiențe. Da, trebuie să restrângem, să avem reguli mai stricte, însă în limita rezonabilului. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Ferreira. Doamna Leotar are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc doamnei uh, Moica Murco pentru explicațiile aduse. Și eu sunt de acord că acest raport nu ar fi trebuit să fie un raport pentru aviz, ci un raport uh, la care noi să fim comisie de fond. Aș avea acum trei comentarii. În primul rând, E important să avem niște obiective obligatorii privind uh, limitarea efectelor uh, asupra animalelor și acolo unde există metode de înlocuire, ei bine, acestea trebuie să fie obligatorii. De asemenea, trebuie să facem mai mult pentru a pune la punct aceste metode de înlocuire, deoarece avem 12 milioane de animale care sunt supuse la astfel de teste să facă experiențe pe aceste animale, e clar că putem să fim uh, idealiști și să încercăm să limităm uh, acest număr de experiențe, însă numărul de animale este în creștere în loc să fie în scădere. Deci avem nevoie de măsuri mai eficiente pentru a ajunge la o astfel de reducere. Un instrument ar fi schimbul de de idei, de experiențe. În anumite sectoare nu avem cum să recurgem la un uh, protecționism infantil. Însă animalele ar trebui să sufere mai puțin dacă într-adevăr am avea un adevărat schimb de date. Sunt de asemenea de acord cu doamna Murco, care spune că trebuie reduse experimentele făcute asupra primatelor din categoria F1, primate de generația întâi. Împreună cu Jens Holm, în numele GUE, am depus o serie de amendamente și sper că doamna raportor le va avea în vedere. Vă mulțumesc, doamnă Liotar, spune domnul președinte. Doamna Jackson are cuvântul acum. Mulțumesc. Eu mă gândeam că o să fiu destul de deprimată de ce aveau de zis uh, colegii, însă doamna Ferreira m-a înveselit, a dat dovadă de foarte mult bun simț. Sper că nu o deranjează faptul că eu vin cu laude fiind o conservatoare britanică. Eu una am fost raportor la această directivă din 1986, eram doar un copilaj pe vremea aia și a fost primul raport la care m-au lăsat să pierd. După aia m-am ocupat de un pachet privind uh, turiștii, turiștii care merg cu un pachet întreg. N-am vorbit prea mult despre experiențele pe turiști, Însă, de data asta, cred că putem da vina pe comisie. De 23 de ani încoace, am urmărit modul în care a evoluat această directivă. Am pus întrebări în legătură cu această directivă și Comisia întotdeauna a venit cu un follow-up foarte lent. Și văd că în preambulul această directivă se plâng de faptul că implementarea nu a fost peste tot la fel și mă întreb la ce se întâmplă, la ce se referă. Comisia spune că anumite state membre au luat măsuri pentru a asigura un nivel ridicat de protecție, în timp ce alte țări aplică nivelul minim de cerințe din directiva din 86. E bine, asta se întâmplă în viața de zi cu zi. Așa se aplică directivele. Anumite state fac mai mult decât specifică directiva, însă altele nu. Deci e clar, multe state nu au făcut nimic timp îndelungat și nici Comisia nu a făcut nimic și de aceea avem nevoie de o directivă actualizată. Să situația nu e chiar așa cum zice Comisia în memorandumul explicativ. În anumite țări, cum ar fi Luxemburgul, nu s-a făcut nimic în legătură cu această directivă și Luxemburgul nu a fost tras la răspundere. De aceea sper ca lucrurile să se schimbe. În ceea ce privește relația noastră cu Comisia Agri, dacă această comisie va lua în calcul amendamentele noastre, bine, cred că va fi pentru prima oară. după părerea mea, nu trebuie să ne facem prea multe speranțe. În ceea ce privește faptul că suntem oarecum grăbiți pentru a ajunge la o concluzie. Bine, eu una vorbesc limba engleză, însă mulți deputați nu au engleza ca limbă maternă și acestor persoane le este foarte greu. Uh, și mă miră cum acceptat cu toți acest lucru. Dacă eu nu aș fi fost britanică sau irlandeză, ei bine, aș fi făcut foarte mult scandal. Cu toți ar trebui ar, fi, ar trebui să veniți cu obiecții, deoarece abilitatea dumneavoastră de a înainta amendamente este știrbită de faptul că nu folosiți limba engleză ca limbă maternă. Asta e greșit. Raportorul de la Comisia Agri, bine, nu are această problemă. Deci de aceea el uh, nu ar trebui să... Nu ar, nu, el nu este atât de grăbit de avizul nostru, deoarece oricum el va pleca la Camera Lorzilor, la Camera Comunilor, mă scuzați, în Parlamentul Britanic. În ceea ce privește întrebarea la care s-a referit doamna Ferreira privind experiențele pe primate și mai mulți. ca să spun lucrurilor pe nume, uh, Doamna Murco, pe care o respect foarte mult de altfel, a procedat greșit. Eu nu cred că ar trebui să încercăm să schimbăm ceea ce ne propune Comisia privind uh, autorizarea folosirii primatelor uh, mari și primatelor neumane. Nu e un atac personal. Echipa doamnei Murco spune că dacă ar trebui să meargă la medic și dacă li s-ar spune că, din păcate, au simptome de Alzheimer în prima fază și dacă medicul ar crede că există noi medicamente pe care le-ar putea încerca, însă pe care nu le-ar recomanda niciunui membru din echipa doamnei Murco, e bine, de ce nu ar face medicul acest lucru? Deoarece această echipă dorește să nu se mai facă deloc experiențe pe primate mari. Prin amendamentul său, doamna Murco spune că cercetările nu ar trebui să continue folosindu-se primate sau maimuțe mari, deși există mii de pacienți în Uniunea Europeană și în lumea întreagă care sunt disperați, absolut disperați. Aceste persoane trăiesc o viață care nu merită trăită, așteptând medicamente care nu pot fi uh, elaborate decât prin testare pe primate. Și eu sunt una dintre aceste persoane. Eu, când eram președinte acestei comisii, am fost diagnosticată cu Parkinson. Mi-am dat seama, de exemplu, cum mâna a început să-mi tremure, îmi tremur în continuare, însă lucrez deoarece folosesc un medicament care a fost elaborat prin testare pe primate și așa voi continua să lucrez, voi juca golf în continuare și eu o voi face bine, deoarece, deoarece sunt țeapănă. Însă există persoane care se află într-o situație mult mai disperată decât a mea. Și ce le putem spune? Ei bine, am votat la Parlamentul European la un raport pentru aviz pentru interzicerea în Europa a testării pe primate inumane, deoarece am văzut fotografii cu aceste animale chinuite în laboratoare. Însă cine vine pe primul loc, oamenii sau animalele? Eu cred că această directivă propusă de comisie are anumite elemente greșite pe care trebuie să le modificăm, însă, în general, vine cu un echilibru corect în ceea ce privește folosirea primatelor și a primatelor de mărime mare. Acestea, de exemplu, în Marea Britanie și în alte țări nu sunt folosite deloc. Însă directiva menține posibilitatea de a le folosi în cazul unei pandemii, de exemplu, care ar uh, izbucni, necunoscută în prezent. Deci ce s-ar întâmpla? Ar trebui să le folosim, dacă nu milioane de oameni ar putea muri. În, ultimul, în ceea ce privește ultima parte și inspecțiile. Eu o admir pe doamna Murco, care e ca o adevărată kamikaze în ceea ce privește inspecțiile. Dar ce dumnea ei înglindește ceea ce am încercat eu să fac în domeniul inspecțiilor. Dumnezeu dorește să stabilească un inspectorat european. Vă doresc succes, însă Consiliul nu va accepta acest lucru. Aveți dreptate însă, dacă avem o directivă foarte prescriptivă, pe care Comisia nu are cum să o pună în aplicare sau pe care nu o dorește să o atingă în ceea ce privește follow-up-ul, e bine, atunci vă întrebați ce veți face? Vă veți bizui pe statele membre să vă trimită rapoarte și acestea nu o vor face sau veți trimite niște inspectori pe care nu-i aveți sau veți inventa un inspectorat pe care statele membre nu vor lăsa să-l înființați. Dumnezeu asta încearcă să facă și o admir. Cred că noi, la această comisie, ar trebui să avem în continuare acest obiectiv. Astăt am avut de spus deocamdată. La următoarea reuniune voi vorbi mai multe. Domnul Hopkins a spus că așteaptă să discutăm amendamentele. Însă, din câte văd eu, e ultima discuție pe care o avem. Nu vom mai discuta amendamentele. Asta e greșit, poate că eu nu voi mai fi aici. Poate că voi juca golf în loc să fiu aici. Dank u wel, mevrouw Jackson. Mulțumesc foarte mult, doamna Jackson. Doamna Grostet. Merci beaucoup, euh, monsieur président. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să iau cuvântul pentru că sunt raportor asupra acestei directive la Comisia de Industrie și vreau să spun mai multe puncte care merg în sensul celor spuse de doamna Jackson. Sunt de acord cu colega mea, trebuie să evităm dezbaterea emotivă și trebuie să revenim la punctele esențiale. E adevărat că în 2005 am utilizat 12 milioane de animale pentru teste între cele 25 de state membre și aceasta ne arată că există o oarecare continuitate și stabilitate a numărului de animale utilizate, aceasta când cercetarea este în creștere. Deci directiva și-a jucat rolul pentru a găsi metode alternative la aceste experimente pe animale. În, uh, doar într-unul din o mie de cazuri animalul utilizat este un primat și într-un caz din 10 acesta este un animal mai mic. Vreau să vă spun de aceea că ar trebui să facem tot ce putem pentru a găsi soluții alternative și știm că există cazuri unde nu există deocamdată soluții alternative. Și doamna Ferreira a spus deja acest lucru. Atunci când e vorba de cercetare în domeniul SIDA, bolilor degenerative, cum ar fi, de exemplu, Alzheimer sau Parkinson, în aceste cazuri avem încă nevoie de experimente cu primate. Aș vrea de aceea să spun aici la Comisia de Mediu. Aș vrea să vă atrag atenția asupra riscurilor aferente unei politici sistematice de a, a face cercetări pe cea de-a doua generație de primate. Pentru că, de fapt, avantajele unor experimente pe cea de-a doua generație n-au fost încă dovedite, iar în ceea ce privește protecția animalelor, dezvoltarea programului de socializare reprezintă o modalitate de a îmbunătăți condițiile de manipulare a, animalelor care sunt destinate cercetării. Și când discutăm cu laboratoarele care se ocupă de cercetare în Europa, atâta cât mai rămâne în Europa, ni se spune de fiecare dată că bunăstarea animalelor este esențială pentru ei. Pentru că testele care sunt făcute pe animale stresate, pentru că acestea sunt uh, într-o stare de suferință, nu dau rezultate bune. Iată de ce pe ei interesează să se ocupe de bunăstarea animalelor, să se asigure că animalul nu suferă pentru a avea rezultate pertinente. Deci se ține cont de durerea animalului încă de la început și se respectă pe cât posibil bunăstarea acestuia. Cred că acest punct e important și trebuie spus. Și e cu atât mai, mai important cu cât aceasta ne-ar permite să favorizăm experimentele pe animale în Europa pentru a face acest lucru acolo unde avem și normele noastre, norme de mediu, norme de sănătate și așa mai departe. Pentru că dacă nu permitem experimente pe animale în Europa, atunci ele vor fi făcute așa cum din păcate se face destul de mult și în ziua de astăzi, în afara Europei, în Asia. Și aceste experimente acolo nu pot fi controlate, nu avem niciun cuvânt de spus asupra condițiilor de experimentare și, printre altele, și de bunăstarea animalelor. Deci, iată, nu putem garanta niște rezultate bune. Deci dacă menținem experimentele în Europa, în acest caz putem fi siguri că putem controla situația, că normele pe care le impunem prin această directivă sunt cele aplicate și că se ține cont de bunăstarea animalelor supuse acestor uh, experimente. Implementarea, de exemplu, a unei politici sistematice de experimente pe cea de-a doua generație ne-ar face să dublăm animalele utilizate, cel puțin pe o perioadă de 10 ani, și aceasta ar duce la o imobilizare a capitalului, un lucru cu consecințe destul de grave pentru producători, pentru că știm că nu avem uh, suficiente resurse și că concurenții noștri sunt Statele Unite și Japonia. Deci trebuie să fim foarte atenți, să oferim cele mai bune condiții pentru ca aceste experimente să se realizeze pe teritoriul european. Această politică ne-ar putea face de asemenea să îi facem pe crescătorii de animale să eutanasieze în special masculii, pentru că aceștia sunt uh, cei mai utilizați în experimente. Deci trebuie să reflectăm foarte bine la ceea ce dorim să cerem în această directivă. Bă, spuneam că există riscul de localizării masive în țări precum China, Brazilia sau Singapore, că există riscul disparițiilor, dispariției experimentelor în Europa și aceasta ar implica nerespectarea normelor noastre și știm de asemenea că atunci când discutăm cu cercetătorii că ei nu vor, departe de ei, ideea de a maltrata animalele pe care fac experimente, ci din potrivă. Aș vrea de asemenea să vă reamintesc că primatele sunt foarte puțin utilizate, doar 0,1% din experimente, dar că acestea sunt esențiale pentru experimentele biomedicale și că elementele propuse în directive trebuie să se bazeze pe elemente uh, Mm, faptice, concrete și să nu compromită viitorul cercetării în Europa. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Grăstet. Domnul Bowis. Mulțumesc, domnule președinte. Este o dezbatere foarte interesantă, o dezbatere pe care am avut-o, de fapt, și în trecut, atunci când am analizat produsele cosmetice. Și, de fapt, a existat o încercare reușită, aș spune, a Parlamentului de a elimina treptat testele pe animale pentru produsele cosmetice. Bineînțeles că nu e chiar același lucru. Nu putem compara aceste teste cu testele și experimentele de laborator pentru a avea medicamente și tratamente noi. Pentru produsele cosmetice am spus până la urmă foarte bine dacă până la urmă nu suntem în stare să producem o nouă generație de uh, ruj, de buze, fără să utilizăm aceste animale, atunci um, nu pierdem mare lucru. Dar Spunem de asemenea că dacă există riscul de delocalizare a acestor experimente, atunci am schimba regulile de marketing, un lucru pe care l-am făcut deja pentru produsele cosmetice. Însă pentru produsele medicamentoase acest lucru nu e posibil. Nu putem spune că dacă nu putem permite aici aceste animale, ele vor fi făcute în afara Uniunii și că aceste medicamente vor fi validate în afara Uniunii și le vom permite să fie comercializate la noi. Pentru că aceasta ar însemna să negăm drepturile pacienților în, în Uniunea Europeană, așa cum s-a spus aici. Deci trebuie să fim foarte atenți. Cred că suntem de acord cu toții că dorim o reducere, acel principiu al celor 3 R, a numărului de experimente cu animale. Știm aceasta, cu toții suntem de acord cu acest principiu. Și, de asemenea, dorim un nivel de bunăstare a animalelor mai ridicat atunci când se realizează astfel de experimente. Aceste experimente se realizează de multe ori pe șoricei, pe șobolani, așa cum s-a spus aici, și aceste experimente sunt mult mai tolerate decât cele făcute pe primate. Iată de ce când se dezbate problema primatelor există și această implicare emoțională și se știe că comunitatea științifică are nevoie de astfel de experimente din când în când. În trecut am avut dezbateri și declarații aici la Parlament și s-a spus foarte clar că nu dorim să se facă experimente pe maimuțe de talie mare și că nu dorim ca animalele să fie capturate din sălbăticie pentru experimente. Așa cum am auzit, numărul animalelor uh, primate utilizate este aproape același ca în anii 30, deci nu se utilizează în mod masiv Problema animalelor care au fost capturate în sălbăticie este foarte clară. Și pentru a accepta acest lucru trebuie să răspundem la alte întrebări, pentru că dacă dorim să reducem numărul animalelor testate, atunci trebuie să răspundem întrebărilor care ne sunt puse de companiile de cercetare și de, de experți în domeniu. și anume care sunt dovezile clare în ceea ce privește capacitatea de reproducere a animalelor care se află în captivitate și anume cea de-a doua, a treia generație. Pentru că a fost sugerat că această capacitate de reproducere s-ar reduce de-a lungul timpului. Dacă așa este, atunci avem nevoie de mai multă claritate. Eu unul am vizitat centre și laboratoare care conduc astfel de experimente. Și cred că sunt două elemente care te pot impresiona într-o astfel de vizită și acestea ar trebui implicate într-un regulament la nivel european. În primul rând, e vorba de criteriul prin excelență al bunăstării animalelor, așa cum l-a prezentat doamna Grostet. Și eu am văzut bune practici la fața locului și um, practici mai puțin bune de asemenea. Companiile de cercetare ar trebui să aibă un organism independent care să analizeze cu atenție fiecare cerere de experiment, să vadă dacă trebuie într-adevăr făcută sau nu. Așa ceva ar trebui să impunem prin normele noastre. Deci să existe un studiu și o analiză externă absolut independentă pentru fiecare cerere de experiment pe animale. Să se vadă dacă într-adevăr acel experiment trebuie acceptat și dacă da, atunci experimentul se poate realiza. Și trebuie analizată și această problemă a capacității de reproducere. Bineînțeles că trebuie să facem presiuni în continuare asupra cercetătorilor, asupra institutelor implicate, pentru ca aceștia să caute noi metode alternative. Acesta a fost principiul nostru de bază și atunci când am analizat produsele cosmetice. Trebuie să menținem această presiune. Și cred că, până la urmă, în ceea ce privește produsele cosmetice, companiile au acceptat acest principiu și colaborează cu noi, cu Parlamentul, cu Comisia, pentru a găsi alternative. Același lucru trebuie să-l facem și cu această directivă. Și există o altă întrebare pe care aș vrea să o pun comisiei. Se vorbește despre um, condiții clinice care pun în pericol viața sau care debilitează viața se vorbește de capacitatea de reproducere, obezitate, diabet și așa mai departe și alte probleme care pot apăra. Și nu știu exact care este definiția acestor condiții clinice care pun în pericol viața, după cum spuneam, citesc din propunerea directivă. directivă. Poate că nu este un adevărat pericol pentru viață, dar în orice caz aceste condiții clinice pot debilita viața și există îngrijorări care trebuie clarificate. Există foarte multe întrebări care au rămas fără răspuns și în raport și în dezbaterea pe care am avut-o și trebuie să ne asigurăm că în această propunere se include și posibilitatea de revizuire a directivei poate o, o revizuire la fiecare 5 ani pentru a vedea care sunt rezultatele, ce s-a obținut, care sunt consecințele și ce se poate face pe viitor pentru a vedea cât de eficiente sunt aceste măsuri. Vă mulțumesc! Bedankt, John Bowes. Mulțumesc, domnului John Bowes. Iar acum, domnule, mulțumesc, domnule președinte. Este o discuție dificilă, mai ales dacă nu cunoaștem amendamentele pe care colegele și colegii le-au avansat. Nu găsesc că este o metodă de lucru eh, fericită faptul că nu avem decât posibilitatea să avansăm eh, amendamentele decât în limba engleză eh, mi se pare puțin eh, discriminatoriu vis-a-vis -vis de cei care nu stăpânesc această limbă. Nici nu înțeleg de ce de această grabă. Discutăm despre amendarea unei directive care are deja 23 de ani și acum ne grăbim eh, să eh, rezolvăm lucrurile în, scurt, în timp atât de scurt. Vreau să vă spun că am stat de vorbă cu specialiști de la două universități din Germania în legătură cu aceste experimente pe animale. Ehm, cu uh, responsabilii de acolo, cu cei, uh, pe de altă parte, care uh, se ocupă de protecția animalelor. Și pot să vă garantez că în clipa de față se operează cu maximă severitate în ce privește respectarea criteriilor pentru protejarea animalelor. Cred că toată lumea este de acord că nu dorim să chinuim animalele chiar dacă, sigur, suferința animalelor nu poate fi eliminată 100% atunci când este vorba despre experimente. În viața noastră um, revin uh, asupra fiecărui uh, individ două uh, animale de laborator. Aceasta este proporția în clipa de față în Uniunea Europeană. Și despre asta este vorba de fapt. Probabil că discuția va deveni foarte pasională, mai ales în ce privește protejarea anumitor specii care sunt mai apropiate de oameni. Dar există foarte puține experimente științifice în care nu se poate renunța la a efectua experimentul pe primate. De pildă, când este vorba despre producerea unui vaccin pentru combaterea hepatitei, este imposibil să uh, renunți la experimentarea acestui vaccin pe primate. De asemenea, există și alte domenii medicale în care, de asemenea, nu se poate renunța la experiența pe primate uh, rezultatele atunci când au fost folosiți oameni pentru experimentarea unor medicamente um, au fost destul de nemulțumitoare. De aceea eu cred că și din punct de vedere etic trebuie să respectăm totuși posibilitatea ca în situații excepționale experiențele să desfășoare pe primate. Și um, noi nu putem controla tot ce se întâmplă acum chiar în cadrul comitologiei și um, de asemenea, în uh, ce uh, privește diferențierile uh, făcute, pentru că trebuie să respectăm un principiu de egalitate vis-a-vis -vis de toate categoriile profesionale și să nu creăm nici un dezechilibru pentru cercetarea din Europa în comparație cu cercetătorii din restul lumii. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Iar Acum, doamna Lucas. Mulțumesc, uh, domnul Marco, pentru raportul foarte bun și îmi cer scuze că am întârziat puțin pentru că nu am putut să asist la discuții de la bun început, dar am auzit-o pe doamna Jackson și aș vrea să mă refer la două din uh, observațiile făcute. Împărtășesc îngrijorarea tuturor celor care uh, s-au plâns aici că nu putem dispune de traducere a amendamentelor, mai ales uh, atunci când este vorba de o directivă uh, a cărei amendare noi am așteptat-o de atâția ani. Uh, de ce trebuie să ne supunem acestei presiuni uh, mă bucur foarte mult, pe de altă parte, că dispunem de această propunere a Comisiei și că putem să tratăm aceste aspecte acum. Dar mi-aș fi dorit să dispunem de ceva mai mult timp. În legătură cu ceea ce doamna Jackson, cred că uh, cu toții putem să îi susținem punctul de vedere. Există um, acest conflict între necesitatea de a proteja sănătatea umană și, pe de altă parte, de a proteja animalele. Um, în laboratoarele din Marea Britanie anumite produse au fost uh, testate Um, pe oameni și um, au existat um, și unele decese. Au existat medicamente care nu au apărut pe piață și care au fost experimentate pe primate. Deci, dacă ne gândim la uh, o serie de teste pe animale, vom constata că să au existat practici de-a lungul unei perioade îndelungate și că rezultatele au fost de 50% în șanse de a ajunge la același rezultat când urmează să fie aplicate ca cele care au fost testate pe animale. Într-un fel s-a cheltuit, cheltuit foarte mult pe experimentele pe animale și nu au fost întotdeauna concludente rezultatele. Susțin ca atare în încercarea de a găsi metode alternative pentru aceste experimente. Poate că ar trebui să ne uh, grăbim puțin, să urgentăm cercetarea, să uh, urgentăm inclusiv validarea unor rezultate astfel încât uh, piața să poată beneficia de rezultatele acestor teste. Domnul Bobis a spus foarte corect că trebuie să exercităm o presiune asupra acestui proces pentru a găsi măsuri alternative. Pe de altă parte, m-a uh, frapat faptul că în propunerea Comisiei nu uh, se regăsește niciun fel de uh, stimulare a acestei urgentări. Aș dori să mă mai refer și asupra unui fapt nu am stabilit doar centre de excelență pentru cercetare, dar și un centru european de coordonare a metodologiilor alternative. Numărul mare de animale care au fost uh, folosite în experimentele um, științifice în 2005 uh, nu s-au uh, regăsit aceste experimente în aplicațiile care au apărut uh, pe piață și, uh, de asemenea, nu toate rezultatele au ajuns la Centrul European de Validare a Metodologiei. Trebuie să sporim eforturile ca principiile legate de cele trei R-uri să fie uh, respectate. Acesta este motivul pentru care propun ca acest centru de excelență pentru metode alternative să fie înființat pentru a coordona toate eforturile pe plan european eh, în acest domeniu, tot ceea ce pe plan național eh, s-a realizat în cadrul centrelor naționale și eh, să stimuleze toate părțile interesate pentru ca aceste procese să fie urgentate și pentru ca noi să putem dispune dispune de alternative um, de cercetare validate pe plan european. Eu mulțumesc foarte mult pentru um, raportul care uh, a fost realizat. Mulțumesc. Doamna Rodberend. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că astăzi n-ar fi trebuit să vorbesc uh, Eh, dar nu rezist să nu intervin. Îmi pare eh, însă rău că sunt atât de răgușită. Știți cu siguranță că eu, de cel puțin 15 ani, m-am zbătut ca experimentele pe animale în favoarea industriei cosmetice să fie interzise. Și am făcut acest lucru pentru că am spus că bazându-mă și pe sprijinul dumneavoastră, că produsul uh, trebuie să fie uh, esențial. Motivul pentru care un animal este folosit pentru experiențe trebuie să fie uh, cel care să facă diferența. M-am uh, zbătut întotdeauna pentru ă, interzicerea experimentelor în scopuri cosmetice, dar pe de altă parte nu m-am atins de domeniul experimentelor științifice pentru sănătatea umană. Sigur că trebuie să facem o diferențiere care este o boală uh, uh, pentru care se justifică experimentele pe animale și care este o boală mai puțin gravă pentru care nu trebuie să se facă experimente pe animale. Și în discuțiile de astăzi s-au introdus asemenea încercări de a stabili criterii. Eu nu îndrăznesc însă uh, ca eventual în numele unei organizații care îi reprezintă pe pacienți să facă o diferențiere. Spun copiii aceștia suferă de o boală incurabilă și noi limităm în același timp posibilitățile științei de a găsi un medicament, pentru că mi s-ar părea um, o uh, responsabilitate foarte mare. Pe de altă parte, însă, evident, trebuie să existe un control în ce privește experimentele asupra animalelor. Eu sunt de aceeași părere cu doamna Jackson. Cred că trebuie să um, existe inspecții în Uniunea Europeană, dar uh, Mie mi se pare în același timp că este o convingere destul de naivă, pentru că noi nici măcar în ce privește alimentele ă, nu reușim să impunem un asemenea control foarte riguros, nici măcar în ce privește, încă începând de la ă, boala vaccine bune, nu am reușit să exercităm un asemenea ă, control riguros asupra alimentelor. Ce facem acum? Cred că doamna Murco a pornit de la o abordare bună, dar câteva din lucrurile pe care le imaginează mi se pare mie personal că merg prea departe. Pentru că noi trebuie într-un fel să cumpănim asupra lucrurilor despre care discutăm. Vorbim despre tratamente pentru anumite boli. Dacă ele ar putea să uh, fie descoperite in vitro și nu experimentând pe animale. Ar fi ideal, dar eu nu cred că acest lucru este posibil. Sigur că ne dorim ca un număr cât mai mic de animale să fie utilizat și ca aceste animale să sufere cât mai puțin. Asta înțelegem prin cele trei erori. Doamna Luca nu a fost de la început aici și de aceea nu a Uh, uh, reținut uh, faptul că pe noi nu ne preocupă doar ideea că amendamentele vor fi disponibile doar în limba engleză, ci că noi toți nu avem posibilitatea decât să le formulăm în engleză. Încă din uh, noiembrie există o propunere a Comisiei și în acest sens și mi-aș fi dorit ca noi să putem să uh, ne ocupăm încă de atunci de această propunere. Dincolo de conflictele de competență, uh, pe care și eu le găsesc ca fiind uh, uh, greșite, exact ca doamna Jackson, noi trebuie să tragem învățăminte din faptul că nu am putut să devenim comisia de fond în această problemă. Voi spune însă că E păcat că nu putem, nu avem mai mult timp la dispoziție să uh, ne ocupăm de această directivă. În ce privește acel centru de excelență, eu știu că este foarte greu să obții bani, să dispui de un know-how suficient de bogat, de a Ehm, evolua pe acea potecă foarte îngustă în care poți chiar tu să cauți alternative. Să mai înființezi acum un centru european suplimentar. Mi se pare deja total irealizabil, pentru că mie mi s-ar părea că în felul acesta um, ucidem de fapt tot ceea ce putem noi să facem. Um, Espla dispune de uh, o locație foarte frumoasă în Italia, dar uh, noi știm uh, pentru ECFAM de pildă câți bani uh, au trebuit să fie puși la din buget. Nu știu dacă uh, s-ar putea uh, obține acum din nou bani pentru un nou centru. Noi ne dorim, de fapt, doar ca să fie diminuat numărul animalelor care sunt folosite uh, pentru experiențe științifice dorim să stimulăm metodele alternative pentru descoperire de medicamente uh, prin metode in vitro, dar uh, și pentru aceasta este nevoie inclusiv de un efort financiar din partea Uniunii Europene. Mulțumesc doamnei Ruth Parent și sper ca să vă însănătoșiți grabnic. Și ajungem acum la uh, finalul listei vorbitorilor. Ne îndreptăm acum uh, privirea spre reprezentanții Comisiei. Doamna Sean Marker are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc Comisiei uh, dumneavoastră pentru dezbaterea atât de interesantă pe care am avut-o. Am la mine 9 pagini și jumătate de comentarii și de notițe. Uh, însă nu voi intra în detalii asupra tuturor elementelor menționate. De la bun început ar trebui să spunem că dezbaterea de astăzi de la Comisia ENVI oglindește dezbaterea pe care am avut-o înainte de a veni cu această propunere. Oglindește și dezbaterea care a avut loc la Comisia Europeană, de altfel. Așa cum au spus mulți participanți, sunt de acord cu doamna Caroline Lucas, însă două lucruri trebuie împăcate. Deci să creștem bunăstarea animalelor, însă să o facem în așa fel încât să nu distrugem sau să împiedicăm cercetarea europeană, să nu avem efecte negative asupra pacienților și industriei farmaceutice. Și bineînțeles trebuie să evităm situația în care industria farmaceutică uh, ar, uh, aceste industrie ar fi mult mai ușor să se delocalizeze din cauza că în altă parte ar exista standarde mai reduse. E clar că e greu să ajungi la un echilibru. Aș vrea să vă spun că am introdus o serie de elemente pentru ca bunăstarea animalelor să fie avută în vedere, cum ar fi autorizarea obligatorie pentru toate proiectele care se desfășoară și evaluarea etică care trebuie făcută privința tuturor proiectelor. Bineînțeles că este o povară în plus pentru industrie, pentru institute și de aceea am încercat să avem o abordare uh, de bun simț, să ne dăm seama că anumite prevederi al înlesni lucrurile, să se facă unor autorizații în grup sau să existe posibilitatea unei autorizații de la sine dacă autoritățile nu răspund într-un anumit termen. Directiva vine cu o serie de propuneri cum ar fi ideea de a înainta niște rezumate la proiectele neștiințifice și o listă a tuturor proiectelor care urmează să fie publicate. Pe lângă aceste comentarii de natură generală, aș vrea să reacționez uh, specific la anumite puncte, respectând, bineînțeles, uh, timpul uh, pe care îl avem la dispoziție acum. În primul rând, s-au făcut câteva comentarii în ceea ce privește interzicerea folosirii primatelor uh, de mărime mare. După cum ați spus, după cum ați văzut, propunerea a dorit să ajungă la o interzicere a folosirii acestor primate mari, însă nu am găsit de cuvință să închidem ușa în fața eventualelor uh, nevoi de experimentare. Deci nu trebuie să sacrificăm vieți omenești din cauza că am avea o poziție strictă în ceea ce privește experimentele pe primate mari. Însă nu avem uh, excepții, nu avem uh, scutiri, ci avem o clauză de salvgardare. Deci dacă trebuie să se facă astfel de cercetări, doar în circunstanțe excepționale și e nevoie de autorizație din partea comisiei, autorizație care s-ar da doar după procedura de comitologie cu Parlamentul European. Deci cred că există suficiente clauze de salvgardare din perspectiva bunăstării animalelor. Unii vorbitori au spus că testarea pe primate neumane trebuie eliminată treptat. Da, și noi suntem de acord cu acest lucru. Am primit consiliere din partea comunității științifice, însă nu avem cum să vă dăm un termen precis. Știm că va fi nevoie în continuare de acest tip de cercetare pentru a ajunge însă la o situație când uh, aceste primate neumane se folosesc din ce în ce mai puțin. Noi am încercat să restrângem sfera de aplicare a acestui tip de cercetare. Domnul Bowis a vorbit despre stări medicale care debilitează viața sau o pun în pericol. Directiva se folosește în anumite cazuri și oferim de asemenea o descriere la considerente pentru a defini astfel de situații, de condiții sau de stări medicale care afectează în mod substanțial uh, viața de zi cu zi a pacientului. Cred că această definiție e suficient de strictă, însă oferă totuși flexibilitatea de care e nevoie în astfel de cazuri. S-au făcut câteva comentarii în legătură cu inspecțiile. Directiva prevede consolidarea sistemului de inspecții în mod semnificativ față de situația actuală. În prezent vorbim de inspecții periodice, ceea ce înseamnă orice, deci la 5 sau la 10 ani, Directiva actuală prevede că administrațiile naționale să desfășoare, să aibă astfel de inspecții de două ori pe an, una dintre aceste inspecții fiind neanunțate. Neanunțat. Noi am spus că s-ar putea să nu fie suficient, dacă e cazul, serviciile comunitare ar putea lua legătura cu inspectorii naționali. Însă Trebuie să vedem deocamdată cum vor funcționa lucrurile. Avem această propunere. Vom interveni eventual cu un sistem de inspectorat european dacă într-adevăr va fi nevoie. S-au făcut comentarii în legătură cu criteriile de clasificare. Nu vreau să intru în detalii. Uh, Vă spun că am introdus un sistem de clasificare cu obligații de raportare diferite, fără ca această clasificare să fie precisă în directivă în momentul de față. Aș vrea să, vă subliniez două lucruri. La Comitetul de Cercetare UE se înțelege ceea ce este o procedură insuficient de strictă, există anumite zone cenușii și Comisia a lansat un grup de lucru și prevedem ca până la intrarea în vigoare a directivei să fim gata ca prin comitologie să îi prezentăm uh, Parlamentului această listă. De asemenea, s-a vorbit despre nevoia de a avea un schimb de date pentru a reduce testarea pe animale. Încă o dată, este o tendință deja înregistrată în uh, legislația UE, am văzut asta și în cazul pesticidelor și noi credem că aceste prevederi se regăsesc mai bine în legislația sectorială. În acest domeniu s-ar putea înființa un astfel de sistem. Mm, știu că probabil mi-am depășit timpul alocat. Aș vrea să mă refer acum la animalele din generația a doua, clasa F2. Din perspectiva comisiei și a comunității de cercetare. Noi vom analiza diferitele elemente, le vom lua în calcul. În primul rând, vom încerca să oferim un impuls pentru a trece la generația a doua, însă statele membre trebuie să ofere informații clare în legătură cu originea și bunăstarea acestor element, animale. De asemenea, prevederile din directivă ar putea fi revizuite dacă vedem că nu sunt fezabile. Termenele introduse se bazează pe um, consultările pe care le-am avut cu industria. De asemenea, trebuie să avem o vedere perioada de creștere a animalelor respective care trebuie folosite pentru testare. I think I would uh, probably leave it at that. We have obviously mă voi opri probabil aici. De asemenea, luăm notă de faptul că ne-ați îndemnat să căutăm metode alternative. Uh, să sporim metoda de coordonare la nivel european. În uh, directivă se prevede înființarea unor laboratoare de referință naționale care urmează să fie coordonate de către comisie. Spunem că de către comisie După cum știți, ECVAM face parte din Centrul Comun de Cercetare European, deci vorbim despre coordonarea de către Comisie acestor uh, eforturi și ne referim la ECVAM, ca având de jucat un rol important. Probabil știți foarte mulți că la sfârșitul lunii decembrie Comisia a raportat în legătură cu implementarea diferitelor angajamente luate uh, Uh, în lumina rezoluției Parlamentului privind metodele de testare. Printre măsurile luate, deci independent de această directivă, am luat măsuri pentru a spori transparența metodei de lucru și pentru a accelera procesul de validare, mai ales. Domnule președinte, știu că nu am răspuns la o serie de întrebări specifice, nu cred că pot să mai uh, mențin uh, atenția publicului, însă în orice caz sunt la dispoziția tuturor pentru orice fel de lămurire de care ați avea nevoie. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, spune domnul președinte. Doamna Jackson a cerut din nou cuvântul. Aș vrea să mă refer la termen, Domnule președinte, ar putea să ne spună comisia ce intenționează președinția Consiliului, când dorește să adopte textul în primă lectură și se speră să se ajungă la un acord în prima lectură, ceea ce ar fi de nedorit. Deci care sunt uh, calendarele comisiei? Care este calendarul comisiei? Aveți cuvântul, uh, doamnă reprezentanta comisiei. Nu știu, trebuie să spun. Deocamdată nu am început discuțiile de la Consiliu. O vom face mai târziu. Da, aici mi se indică că săptămâna viitoare au loc două reuniuni ale grupurilor de lucru la Consiliul de Agricultură, însă deocamdată nu am primit indicații clare din partea președinției ceea ce privește prioritățile la acest dosar. Deci eu nu am uh, auzit vorbind să despre un acord în prima lectură. Domnule președinte, înseamnă, întreabă doamna Jackson, care e grava? De ce ne grăbim? Da, ne grăbim, deoarece nu dorim să ne pierdem complet influența. Vrem să influențăm discuțiile de la Comisia Agricultură acesta este răspunsul. Nu e al motiv. Însă Comisia Green nici măcar nu va lua în calcul. Sau dovediți-mi contrariul. Mulțumesc, doamnă Murco. Doriți să trageți concluziile? Mulțumesc. Voi folosi cuvintele domnului John Bowies, drept slogan pentru comentariul meu general. Să menținem presiunea asupra industriei pentru a obține metode alternative testării animalelor, la testarea de animale. Întrebarea este cum vom menține această presiune. Aș putea rezuma dezbaterea de astăzi în două puncte principale. De mai multe ori am auzit vorbindu-se despre reprezentanții industriei și ai comunității de cercetare. În primul rând, industria încearcă de la sine să reducă sau să înlocuiască experimentele pe animale bineînțeles, costurile sunt mai reduse decât în cazul experimentelor pe animale. Nu e nevoie de stimulente din partea legiuitorilor. Acest domeniu încearcă să găsească metode de înlocuire și de reducere a experimentelor pe animale. Ei bine, după părerea mea, e un uh, punct de vedere greșit. Cu toții suntem de acord că e nevoie de noi resurse, de noi medicamente, de asemenea, avem nevoie de rezultate cercetare, mai ales în domeniul medicinei. Însă nu sunt de acord în ceea ce privește metoda prin care ajungem la acest scop. Recunoaștem, bineînțeles, uh, eforturile depuse de industria farmaceutică din 1986 încoace, Am uh, văzut în alte domenii, cum ar fi cel al cosmeticelor, faptul că atunci când uh, Uniunea Europeană s-a implicat, eforturile industriei s-au accelerat de asemenea. Avem niște ținte, știm cum am putea ajunge la rezultate, bineînțeles, există diferențe de opinie. Un al doilea punct, experimentele pe primate. Acestea sunt necesare. Iar chestiunile de natură etică și de conservare sunt văzute ca fiind secundare. Dacă să ne gândim la ce e de câștigat în domeniul medicinei, e bine, asta e ideea care se vehiculează, nu? În primul rând, dintr-o perspectivă etică. Cu toții citim multe despre evoluția făcută în știință în acest domeniu. De asemenea, avem rezultate antropologice care ne arată cum evoluează creierul primatelor și faptul că acesta a evoluat foarte mult. Știm mult mai multe despre comportamentul social al primatelor neumane, despre capacitatea lor de conștiință, despre asemănările dintre primate și de asemenea știm că acestea suferă de durere. Deci astăzi s-a vorbit despre asta. Există multe motive etice pentru a restricționa cercetarea medicală. De exemplu, s-ar obține medicamente mult mai bune și mult mai repede dacă s-ar folosi celulele STEM, cercetarea pe celule STEM. Și de ce nu permitem așa ceva? Doar ce e etic, e moral. Noi, ca omenire, am elaborat anumite reguli și nu vrem să le modificăm. Poate că nu stau lucrurile chiar așa, nu chiar identică situația, însă încerc să vă explic care este argumentația filozofică a poziției mele. În ziua de astăzi suntem mult mai capabili decât uh, acum 100 de ani prin experiențe să învățăm, de exemplu, în legătură cu Alzheimerul. Și ne-am dat seama că aceste animale suferă. Metodele folosite pe primate sunt insuportabile de către acestea. De foarte multe ori. Da, asta e perspectiva etică, însă există, intervin bineînțeles și alte perspective aș putea să vă menționez faptul că există două domenii de testare. Testarea reglementară, cea mai mare, cea mai larg folosită și cealaltă testare, celălalt tip de testare pentru noi medicamente. Există însă în al treilea domeniu experimentele pe biodiversitate. Mă refer la cercetarea biologică. Aceste studii cauzează suferințe foarte mari, implică printre altele implementarea de electrozi. Asta se numește de multe ori cercetare fundamentală să nu știm dacă această cercetare fundamentală va aduce vreun rezultat uh, pozitiv pentru sănătatea oamenilor. Aș vrea de asemenea să vă spun că dispunem de tehnici de scanare mo moderne care ne permit să vedem cum funcționează creierul uman, să avem o imagine a acestea, putem înțelege cum funcționează bolile neurodegenerative, cum funcționează limbajul, durerea. Prin aceste tehnici avem date direct relevante pentru pacienți. Pacientului se poate pune întrebarea cum se simte, în 2008, o întâlnire la Parlamentul European s-a făcut când s-au comparat date de pe urma unor studii de scanare la pacienți umani și electrozi implantați în creierul maimuțelor. Ei bine, același nivel de date a fost obținut în ambele cazuri și în primul caz datele erau direct relevante pentru oameni. Deci eu mă întreb, de ce chinuim animale dacă nu avem nevoie, într-adevăr, de acest lucru? Asta e principala mea întrebare. Aș vrea de asemenea să vă spun că de obicei primatele ajung la aceste teste cu câinii, odată cu câinii. Deci după ce mai mulțele au fost folosite în experimente, mii de animale mai mici au murit deja pentru același produs. Deci primatele intervin spre sfârșitul acestui lanț de experimentare. Caroline Lucas a menționat un test în Marea Britanică. Era vorba despre un medicament TGN 1412. Acest medicament a avut efecte secundare permanente, fatale chiar, mortale chiar asupra voluntarilor umani. Însă, înainte de testarea pe oameni, acest medicament a fost testat pe maimuțe în laborator de 500 de ori. În doze de 500 de ori mai mari decât cele date voluntarilor umani. Deci mulți spun că acest dezastru ar fi putut fi evitat folosind tehnologii avansate de microdozare – și microdozarea este, încă o dată, o alternativă, o metodă alternativă, nu doar in vitro, așa cum spunea doamna Rodberen pe bună dreptate. Există și alte posibilități. Și microdozele reprezintă o astfel de posibilitate. Deci încercăm să exercităm presiunea asupra industriei pentru ca industria să nu recurgă doar la experimente ci să încerce să găsească alte căi. Cum ar fi microdozarea. Doamnă Murco, spune președintele, când veți uh, încheia? Vă rog să vă încheiați discursul foarte lung, spune președintele. O ultimă propoziție. Există un evantai de tehnici multidisciplinare sofisticate care ne-ar putea permite o examinare uh, exactă a potențialului lor asupra oamenilor. Și ar vrea să vă spun că noi nu propunem o eliminare treptată a experimentării pe primate neumane. Nu propunem încheie, încetarea eforturilor de cercetare în Uniunea Europeană. Nu, pur și simplu încercăm să creăm niște condiții în care știința să poată înflori. Și așa cum v-am spus, fără stimulente din partea organelor legislative, asta nu se va întâmpla niciodată. Și acesta este mesajul principal pe care l-am înțeles în timpul vizitei de la ECFAM. Ei ne-au spus că au elaborat deja și validat te metode de testare alternativă, însă aceste metode nu pot fi folosite deoarece legiuitorii nu își fac treaba. Și cine sunt legiuitori? Păi și noi suntem legiuitori. Și un ultim comentariu acum. În Uniunea Europeană nu există eforturi de testare extinse pe primate, nici măcar primatele de mari dimensiuni, nici măcar în cazul Alzheimerului. Și eu mă întreb cum ar trebui să procedăm în cazul unei pandemii. Există acea cerere privind un termen de 60 de zile în caz, pentru comitologie. Și dacă ne confruntăm cu o pandemie, dacă ne vom confrunta cu o pandemie, probabil că vom da acele medicamente direct pacienților, le vom da la milioane de pacienți, fără să înființăm niște laboratoare în care să testăm respectivele medicamente pe primate mari. după părerea mea, este o scuză. Cea de explicație pentru a avea această clauză la articolul 50 a fost că e că trebuie să protejăm speciile aflate în pericol. Asta mi se pare un argument uh, cam bizar. Eu aș vrea să le cer membrilor acestei comisii să se gândească foarte bine, deoarece avem prilejul să punem capăt acestor experimentări rușinoase asupra animalelor, experimente de care nu avem într-adevăr nevoie. Prin această propunere și cu amendamentele pe care le putem face, vom face presiune asupra celor care ar trebui să dezvolte noi metode. Așa am îndreptat lucrurile în direcția cea bună. Dacă nu acționăm, rămânem în situația actuală, ceea ce nu e bine. Doamna Jackson, aș vrea să corectez un lucru. Doamna Murco ne-a dat de înțeles că există anumite experimente invazive făcute pe primate care nu au dus la niciun rezultat. Asta nu e adevărat. Există tratament pentru Parkinson, care se numește stimulare intracerebrală profundă, care presupune injectarea unei substanțe în creier. Eu aș vrea ca așa ceva să se testeze întâi pe primate și nu pe mine. E, foarte, e o metodă foarte eficientă, deci este vorba de o injectare continuă în creierea unei substanțe anume. Și a existat o demonstrație aici la Parlamentul European din partea unui Consiliu Britanic. Deci acea mașinărie, acel echipament a fost uh, acea mașinărie a fost uh, pusă în mișcare aici în, în fața tuturor și am văzut efectul asupra persoanei care era supusă la, la această intervenție. Deci de aceea am ținut să o corectez pe doamna Murco și mulțumesc și doamnei Ferrero pentru că mă sprijină. Vă mulțumesc, spune președintele. Aș vrea să vă mai spun încă o dată care este termenul pentru depunerea amendamentelor. Mâine, 10 februarie, la ora 12. Amendamentele trebuie înaintate de preferință în limba engleză. Votul va fi pe 17 februarie, după care Comisia Agri va vota pe 31 martie. Am încheiat acest punct. Trecem acum la punctul 6, întrebare orală adresată de către domnul Davis privind felinele sălbatice și tigrii din Asia. The question is before us. Mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea a fost pusă și aș vrea să aud răspunsul comisiei pentru ca după aceea să reacționăm. Namens de Europese Commissie, DG Milieu, atunci voi da cuvântul Comisiei DG Environment. Domnul Langendorf, vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Există mai multe elemente în această întrebare și aș vrea să încerc să răspund cât mai bine cu putință. Întrebarea în legătură cu comerțul ilegal cu tigri și pisici sălbatice și dacă legislația existentă este aplicată sau nu. Voi începe cu câteva comentarii generale pentru a înțelege mai bine contextul. Comerțul internațional cu tigri și cu produse derivate din aceștia este interzis pe baza Convenției Internaționale asupra speciilor care sunt pe cale de dispariție din flora și fauna noastră. Aceasta se află în anexa 1 acestei convenții. În ceea ce privește vânătoarea de tigri, aceasta nu este interzisă la nivel internațional, ci pe baza legislațiilor naționale. Și aici mă refer în special la China și India. Cel de-al doilea element de natură generală se referă la conferința părților care a avut loc um, în iunie 2007 și unde s-a cerut părților să facă mai multe lucruri în ceea ce privește tigrii și să își întărească eforturile de combatere a comerțului ilegal și a vânătorii de tigri. În al doilea rând, de îmbunătățire a cooperării regionale și, în al treilea rând, să nu se permită a, creșterea în captivitate a tigrilor cu scopuri comerciale. Aceasta este introducerea generală. Acum, ce a făcut Comisia pentru a susține aceste eforturi? În primul rând, Comisia a fost foarte activă pentru a susține uh, rezoluția acestei uh, conferințe a părților 15 de la uh, de anul 2007. Comisia, în iunie 2007, a adoptat o recomandare prin care se menționează mai multe acțiuni pentru îmbunătățirea implementării și aplicării acestei reglementări a Uniunii Europene și s-a cerut, printre altele, statelor membre să susțină organizațiile internaționale, de exemplu Organizația Internațională a Vămilor, Interpolul, în acest domeniu. Comisia este într-o legătură permanentă cu aceste organizații internaționale și, de fapt, Organizația Internațională Vamală și Interpolul au participat în grupul de implementare la nivel european. Referitor acum la China, ce am făcut mai concret? În primul rând, am discutat acest lucru cu China la nivel bilateral și, de asemenea, și am cerut Chinei în iulie 2008 și de asemenea pentru iulie 2009 să raporteze în legătură cu acțiunile care au fost luate pentru a răspunde rezoluției pe care am menționat-o la COP15 de la Haga. În 2005 am înființat o conferință regională în China pentru a îmbunătăți cooperarea regională și implementarea acestor reglementări. S-a discutat acolo și despre tigri și vom face acest lucru și anul acesta, unde vom uh, oferi și fonduri pentru CITES. Am elaborat informații specifice în legătură cu comerțul ilegal al speciilor de tigri care sunt pe cale de dispariție și felul în care interesele uh, medicale din China sunt implicate în aceste aspecte. O altă, o altă întrebare, dacă recunoaștem că delictele asupra vieții sălbatice sunt o formă de crimă organizată, într-adevăr suntem de acord cu acest principiu și vreau să vă reamintesc aici directiva din 2008, uh, directiva 99, care specifică în mod clar că este un delict penal această activitate. Deci aceasta poate fi sancționată penal. O altă întrebare. Dacă Comisia oferă resurse financiare către organizațiile internaționale care au fost menționate în această întrebare, printre care Națiunile Unite, Organizația Internațională Vamală. La ora actuală am, avem proiecte de crearea capacității de un miliard pentru a proteja aceste specii pe care de dispariție. Și în același timp pregătim și o a doua fază a acestui proiect care ar putea fi la nivelul de un milion de euro. Avem de asemenea proiecte de cooperare regională care se referă la implementarea legislației. Referitor la companiile europene, vreau să spun că nu suntem conștienți de probleme concrete în legătură cu aceste aspecte legate de tigri și companiile europene. E vorba aici de aplicarea legislațiilor naționale în fiecare țară responsabilă, aceasta este de competența lor, și referitor la acțiunile comisiei, pot să vă spun că noi încercăm să promovăm responsabilitatea corporativă și gestiunea legală în toate sistemele și am făcut de asemenea eforturi pentru a utiliza instrumentele OCDE, de exemplu, întreprinderile multilaterale și creditele la export. Cred că cu aceasta am încercat să răspund uh, întrebărilor puse și aștept acum alte comentarii. Mulțumesc! Am să dau cuvântul domnului Davis. Nu știu dacă comisia știe că există o adevărată amenințare în legătură cu aceste specii pe care le dispariție și noi suntem îngrijorați de acest lucru și de asemenea putem vorbi despre biodiversitate și pierderea de biodiversității în, în multe feluri, însă pericolul potențial al pierderii acestei specii a tigrului este foarte mare. Trei puncte pe care vreau să le menționez aici. Comisia ne-a spus în ce măsură China trebuie acum să facă eforturi pentru a respecta Convenția CITES. Și întrebarea este care a fost răspunsul din partea Chinei, care a fost uh, senzația Comisiei, ce eforturi face China pentru a aplica într-adevăr și a atinge aceste obiective, pentru a reduce comerțul cu uh, produse derivate din tigri. Un al doilea punct. Ce va face comisia? Ce are de gând să facă comisia în ceea ce privește finanțarea și pentru o implementare la nivel internațional și pentru a susține de asemenea rezervele naturale și să se uh, protejeze tigrii de braconaj și, de asemenea, ce ar putea face Parlamentul pentru a ajuta Comisia în eforturile sale. De exemplu, pentru a da mai mare importanță politică acestei chestiuni, care este importantă pentru cetățenii noștri. Mulțumesc! Het eh, woord is aan eh, barones Ledford. Uh, thank you very much, uh, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum spunea și colegul meu Davis, tigrii sunt un adevărat simbol și bănuiesc că eu, în calitate de iubitor de feline mici și mari, sunt interesată de această temă. Aș vrea să mulțumesc în primul rând tuturor NGO-urilor care au fost foarte active pe această chestiune în primul rând, um, Agenției de Investigație de Mediu, care lucrează în circumscripția mea și care se ocupă de această temă. Eu, ei au cooperat în urmă cu câțiva ani cu o organizație internațională de protecție a vieții sălbatice pentru a elimina um, acel, acel proces de... Uh, jupuirea pisicilor. Nu știu dacă înțelegeți foarte bine ce vrea să spun acest concept. Este o chestiune foarte urgentă. Această posibilitate reală de dispariția speciei tigrilor. Și în ultimii ani s-au făcut eforturi, de exemplu, declarație britanică din 2006, în care câțiva dintre noi, eu, Nina Gil și alți colegi, am pus întrebări Comisiei și Consiliului pe această temă. Însă vreau să mă refer la întrebările suplimentare adresate de domnul Davis. În primul rând, dacă am primit un răspuns din partea Chinei, pentru că experții subliniază în special faptul că foarte importantă este menținerea interdicției comerțului cu părți de tigri în China. Pentru că există părți interesate în acest uh, sens, există ferme care cresc tigri, care au făcut investiții acolo și, și care spun că comerțul cu părți de tigru care sunt crescuți în astfel de ferme nu um, este afectat de la această legislație care se referă doar la viața sălbatică. Deci, comerțul ilegal cu tigri capturați din sălbăticie trebuie extins și la această chestiune. Și vreau să întreb Comisia dacă a discutat această chestiune concretă cu China și poate că este o chestiune destul de bucătărie internă. Însă vreau să vă întreb dacă ați vorbit și despre fondul pentru protecția tigrilor. Pentru că știu că se păstrează foarte multe părți de tigru în congelatoare păstrate pentru un comerț ulterior. În al doilea rând, referitor la problema finanțării. În 2007, Nina Gill a pus o întrebare în acest sens și Comisia spunea că a oferit Indiei o uh, finanțare și asistență pentru a-i ajuta. Cred că India are la ora actuală un birou specializat pentru astfel de delicte. Și vroiam să vă întreb dacă Uniunea Europeană și-a repetat oferta față de India și dacă este dispusă să ajute acest nou birou, această instituție. În al treilea rând, Comisia dorește să promoveze mm, un summit al tigrilor în care să fie implicați, de exemplu, ASEAN și alte organizații. De exemplu, Comisia ar putea lansa o dezbatere pe această temă. Și știu că sunt uh, multe alte probleme importante în ziua de astăzi în lumea întreagă, economia, criza economică și așa mai departe, dar dar știu că ne dăm seama și de importanța conservării acestei specii. Și, de asemenea, spre posibilitatea de a crea un ambasador al tigrilor din partea fiecarei țări. Și dacă Comisia ar susține o astfel de idee. Poate că este o idee oarecum bollywoodiană. Nu știu dacă comisia ar fi de acord. Avem nevoie de creativitate, de imaginație, de susținerea um, din partea populației în aceste țări pentru a putea ajuta și pentru a face progrese, pentru că nu e de ajuns să vorbim despre conservarea speciilor aici, la noi acasă, trebuie să o susținem și acolo. Deci vreau să vă întreb ce altceva poate face Comisia și dacă considerați că Uniunea Europeană a făcut destul. Dank u wel. is nu het woord aan de heer John Mulțumesc, John Bowis. Cred că știu care ar putea să fie rolul meu după ce voi părăsi acest parlament, să devin un ambasador al tigrilor. Dar <laughs> Aș vrea să pun o scurtă întrebare. Dar este o chestiune importantă, evident, o chestiune serioasă. Comerțul cu organe, cu părți ale tigrului, mă preocupă foarte mult. Știm că în medicina chinezească se folosesc uh, aceste organe. Poate că uh, se face un trafic dincolo de graniță, dar uh, există și o asemenea comerț prin internet și aș vrea să știu ce poate să întreprindă Comisia în discuții cu reprezentanțele la Google, cu uh, alți provideri în legătură cu aceste uh, site-uri eh, în care se practică această comercializare pentru a putea stopa eh, accesul la aceste site-uri, pentru că există posibilitatea de a interveni în toate felurile și poate în felul acesta putem stăvili comercializarea prin internet. John Bowis. Mulțumesc lui John Bowes, doamna Doyle. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu atenție uh, intervenția comisiei, răspunsul la întrebarea domnului Davis. Și așteptând legislația care va urma consultărilor în interiorul comisiei privind aceste specii, Mă ă, întreb, există oare o preocupare serioasă în legătură cu acest domeniu și cu biodiversitatea? Pentru că mie mi se pare că ă, acest concept al biodiversității ă, este neglijat atunci când este vorba de cercetare. Și aș vrea să îmi spună Comisia cum definește aceste specii străine, pentru că s-ar putea să existe diferențe de interpretare, de traducere. Și din punct de vedere al modificărilor climatice, când ne confruntăm cu acest subiect, um, devine de importanță sau atunci când vorbim despre uh, ecosisteme, despre problemele de biodiversitate, pentru că Uh, nu trebuie să existe o introducere um, aleatorie a acestei, acestui concept de uh, specii uh, non-native, de specii străine. Pentru că există și în Eh, zonele în care trăim noi, în mări, în oceane, eh, fenomenul acesta al eh, apariției unor specii non-native, datorită schimbărilor climatice care se produc, apar și modificări în habitat. Și dacă unde începe uh, acest fenomen, unde se termină uh, conceptul de specii invazive, uh, Uh, pentru că uh, uh, există aceste fenomene de colonizare de nouă datorită modificărilor climatice. Deci, dumneavoastră vă referiți deja și la subiectul următor. Credeam, răspunde vorbitoarea, că putem trata ambele subiecte deodată. Nu. Deci, dacă doriți să mă refer doar la tigri, îmi cer uh, scuze, dar uh, nu mai există tigri celtici, deci uh, au fost îngropați de mult. Bun, eh, bun, atunci uh, mi-am expus într-un fel preocuparea. Nu voi repeta. Deci, <laughs> până la urmă, veverița roșie este, <laughs> într-un fel, țapul ispășitor în Europa. Și aș vrea să știu ce intenționează Comisia să facă în legătură cu veverița noastră care a fost uh, colonizată. Dacă în ce privește speciile invazive ne punem preocupări, trebuie să ne spunem și ce nu, nu am făcut pentru uh, veverița roșie. Dar îmi cer scuze, domnule președinte, pentru faptul că am apătut puțin uh, discuția de la punctul pe care îl discutăm acum. Doamna Islebegan. Mulțumesc, domnule președinte. Voi reveni la tigri și la biodiversitate și mulțumesc Comisiei pentru răspunsul destul de complet uh, pe care l-a acordat colegului nostru Chris și personal am fost raportoarea planului de acțiune privind biodiversitate și de fiecare dată când se vorbește de o specie anume, uh, și se vorbește mai ales de speciile care sunt uh, pe cale de dispariție, Cred că trebuie să uh, facem tot ce ne stă în putere pentru a uh, prezerva toate speciile existente, pentru că dacă apucă să se stingă o specie, mi-e teamă că se întâmplă pe, definitiv pentru totdeauna. Deci, în legătură cu tigrii, am două întrebări uh, în legătură cu ceea ce facem noi aici în Europa și este o întrebare într-un fel legată de ceea ce a spus domnul Bowis. Um, este un aspect care ține de crima organizată și este un delict de a practica acest tip de comerț cu părți ale tigrului. Există estimări uh, în legătură cu ceea ce putem uh, noi să facem privind acest tip de comercializare a acestei specii în Europa. Există uh, posibilități pentru uh, serviciile de, vam, de la vamă în legătură cu inclusiv aceste metode de achiziții pe internet sau uh, organele de control, inclusiv uh, vame și au posibilitatea de a stăvili acest tip de trafic. Pentru că uh, se pare că uh, uh, Națiunile Unite, organizațiile internaționale ale vameșilor uh, uh, vorbesc despre uh, cifre care merg la un milion de euro, dar traficarea speciilor uh, se pare că era mai important important uh, ca sumă de profit decât traficul de droguri, să spune. Și uh, în zilele noastre banii sunt rari. <laughs> Mă întreb uh, cum ar putea fi stăvilit acest tip de trafic pe continentul european și vă mulțumesc. Mulțumesc. Iar acum colegul Cibi. Mulțumesc foarte mult suntem câteodată, uh, am fost tentați să avem o rezoluție pe această temă, dar din păcate uh, programul nostru a fost foarte strâns și a trebuit să ne limităm la întrebări. Eu aș face însă câteva observații. Eu uh, constat că noi suntem foarte activi uh, pe hârtie în acest domeniu, dar realitatea crudă este că în China există zeci de ferme și de, uh, de magazine în care se comercializează părți de tigru și nu am putut într-un fel să fie stăvilit acest fenomen. Numeroase ferme și magazine există în China eu nu-mi pot imagina că chinezii uh, vor spune uh, doar da, vom acționa, vom stăvili fenomenul atunci când realitatea este cu totul alta. Deci să nu ne lăsăm amăgiți de aceste promisiuni. Și sunt uh, mulțumit uh, de faptul că Chris a pus și întrebarea legată de companiile europene. Ce fac ele ca să nu de- se degradeze habitatele? Uh, Realitatea este că nu companiile europene uh, creează aceste um, distrugeri, ci alte companii, uh, inclusiv uh, um, tot felul de mecanisme care permit distrugerea habitatelor. Habitatele în care trăiesc tigrii sunt distruse de pildă pentru că sunt uh, uh, întreprinderile care valorifică pădurile în care uh, trăiesc uh, tigrii pentru lemn și uh, noi ar trebui să încercăm să urgentăm uh, semnarea unor acorduri care să stabilească aceste fenomene. Trebuie să semnăm acorduri cu China, cu India, cu alte țări în care mai trăiesc tigri, pentru a putea în felul acesta să salvăm uh, această specie. Mulțumesc și dau acum cuvântul domnului Julius Langendorf din partea Comisiei Europene. Mulțumesc. Voi încerca să răspund uh, cât mă pricep de bine la răspunsurile formulate, chiar dacă nu am răspunsuri la toate întrebările, dar înțeleg că și eh, conceptul de specii străine se referă însă la punctul următor și colegii mei vor interveni eh, pe tema aceasta. Prima întrebare pe care domnul Davis a spus-o. Suntem mulțumiți de răspunsurile pe care China ne le-a furnizat până acum am primit un prim răspuns în legătură cu o rezoluție uh, uh din uh, iulie anul trecut. Uh, nu am considerat că răspunsul a fost satisfăcător, de aceea noi am solicitat Chinei din nou să ne relateze în legătură cu toate subiectele care erau menționate în rezoluție și următorul uh, Comisie Permanentă din iulie anul prezent uh, anul curent așteaptă răspunsuri mai complete, informații mai complete din partea Chinei în legătură cu ceea ce intenționează să facă. Iar în ce privește contextul bilateral, noi am ridicat aceste probleme de fiecare dată și vom continua să o facem. În ce privește finanțarea, putem face mai mult? Da, putem organiza un workshop care să aibă ca subiect uh, problematica tigrilor. Uh, este uh, pregătit acest workshop și de asemenea uh, ne preocupă problema, ceea ce putem să facem noi în legătură cu inclusiv cu finanțarea unor capacități care să permită implementarea prevederilor rezoluției într-o primă etapă în privința tigrilor. A mai fost pusă o întrebare dacă mai există și alte surse disponibile de finanțare. Noi am uh, avut discuții cu India dacă uh, ne vor solicita ei acest lucru, noi vom putea, în cadrul programelor noastre de finanțare, să avem în vedere și uh, posibilitatea de a contribui financiar în cadrul unor programe. Le-am uh, făcut această ofertă în repetate rânduri, le-am uh, explicat că există posibilitatea unei contribuții financiare și, de asemenea, să căutăm alte modalități de colectare de fonduri pentru a încerca să protejăm această specie. Întrebarea, ce poate să facă Parlamentul? Bineînțeles că pe plan bilateral, în relația cu China, cu alte uh, țări din uh, Asia, putem să uh, conștientizăm faptul că dacă vor exista solicitări de participare la finanțarea demersurilor în cadrul programelor de cooperare, această variantă poate fi luată în discuție. În ce privește comerțul internațional cu uh, produse, uh, organe de tigru, uh, există de la Convenția din Washington de acum 44 de ani uh, um, această prevedere că trebuie stabilită, comer, stabilit comerțul ilegal cu părți de tigru, iar noi în cadrul OECD am solicitat un studiu pentru identificarea uh, căilor ilegale de comercializare, fie că este vorba despre comerțul ilegal cu lemn, dar uh, fie uh, alte tipuri de comerț ilegal, trebuie să obținem date privind uh, nivelul acestui comerț ilegal pentru ca după aceea să putem uh, găsi măsurile necesare de stăvilire acestor căi ilegale de comercializare. Da, uh, în ce privește comerțul ilegal cu lemn, într-adevăr, el poate deveni fatal pentru habitatul tigrilor, și suntem conștienți de necesitatea de a uh, face progrese în uh, acțiunile noastre, inclusiv în relația cu China, pentru stăvilirea um, acestui comerț ilegal. Comercializarea prin intermediul internetului. Cu siguranță este un subiect important. Vom organiza un workshop internațional în Canada la finele lunii februarie, în care vom încerca să vedem care sunt provocările legate de comerțul prin internet uh, și care uh, pun în pericol uh, viața animalelor Sper ca uh, prin aceste răspunsuri să fi oferit cel puțin parțial răspunsuri la întrebările dumneavoastră și voi transmite și colegilor mei uh, întrebările formulate și uh, poate că în iulie anul curent când ne vom întâlni cu părțile interesate în cadrul Comitetului Permanent, vom reveni asupra Uh, acestei problematici. Mulțumesc domnului Langendorf și uh, eu cred că în felul acesta putem încheia discuția legată de punctul 6 și putem trece la punctul 7. Dați-mi voie să dau cuvântul reprezentanților comisiei, reprezentantei comisiei, Anei Teller. Anne Teller, you have the floor. Doamna Anne Teller are cuvântul. Chair. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Era vorba despre adoptarea unei întrebări care, unei întrebări care urma să primească răspuns în plenară. Îmi puteți confirma acest lucru? Da. atunci răspunsul comisiei va fi dat în plenară. Însă pentru a o lămuri pe doamna Doyle, aș vrea să vă spun că problema speciilor invadatoare a fost recunoscută de către comisie ca fiind o problemă gravă în Uniunea Europeană. Au existat lacune în politica noastră comunitară și de aceea Comisia a adoptat o comunicare la sfârșitul anului trecut pentru a avea o nouă strategie UE în domeniul speciilor invadatoare, cu diferite opțiuni pentru această strategie. De asemenea, ne-am consultat cu diferite instituții comunitare, printre care Parlamentul, statele membre, toți cei implicați și vom veni cu o propunere privind strategia UE legată de speciile invandatoare în 2010. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, spune domnul președinte. Doamna Jackson. O întrebare rapidă adresată Comisiei. Din câte am înțeles, în legătură cu această întrebare, nu am înțeles dacă speciile invadatoare includ plantele, dar și, bineînțeles, mult iubita noastră veveriță roșcată. Nu, ea nu e o specie invadatoare, e o specie care a fost dată afară de verița cenușie, bineînțeles. Aș vrea să știu dacă va exista sprijin financiar pentru aceste politici, pentru eradicarea a unor ierburi japoneze și de origine himalaiană, de asemenea, care provoacă mari probleme în nord-vestul Angliei, dar și în Strasburg. Bineînțeles, întotdeauna trebuie să fie și o problemă legată de Strasburg. to us. John Boris. Ar vrea să o întreb pe doamna Carolyn Jessen dacă nu cumva a adus ea aceste plante la Strasburg. E complotul dumnei pentru a schimba lucrurile. Dacă așteptăm să până în 2010, există riscul grav ca veverița noastră roșcată să fie practic eliminată. Aceasta va dispărea practic complet. Uh, avem 3 milioane de veverițe roșcate în Marea Britanică și a scăzut. Deci aveam acest număr, dar acum avem doar 150 de mii și numărul e în scădere. Dacă nu facem nimic, așa va continua să scadă. Deci ar putea să ne confirme comisie care responsabilități în conformitate cu Convenția privind biodiversitatea biologică, care se spune că părțile contractate vor lua măsuri pentru a contracara speciile invadatoare care pun în pericol habitatul și celelalte specii. Este vorba de specii vegetale și animale. Deci nu dorim să vorbim doar despre faptul că vom veni cu noi propuneri peste un an. Am vorbit, bineînțeles, despre veverițe, care sunt importante pentru noi și e important și pentru Italia și pentru Franța, deoarece tendința din Piemonte, de, prin Franța, prin Elveția. Acest fenomen este în mișcare, deci nu se referă doar la Marea Britanie și la Irlanda. Mai sunt și alte specii, cum ar fi, de exemplu, o anumită molie de stejar care distruge copacii, dar care este și un pericol pentru sănătatea umană, deoarece provoacă astmă și șoc anafilactic. Sunt probleme de care ar trebui să ne îngrijorăm și ar trebui să facem ceva, iar împreună Uniunea Europeană ar putea face mai multe, deoarece aceste probleme nu cunosc frontiere. Aș vrea să știu din partea Comisiei ce se face în cadrul acestei convenții și ce anume se intenționează să facă în următorii ani. Tom Chris Davis Domnule președinte, punctul 7 se referă, este adresat Consiliului. Nu doar Comisia trebuie să se ocupe, ci guvernele, 27 de state membre care conduc 500 de milioane de oameni. Aceste guverne trebuie să inverseze tendința actuală de pierdere a biodiversității în următorii doi ani. Da, bineînțeles, puteți râde. Deci eu cunosc câteva cifre. Deci de câte ori am dezbăt, s-a dezbătut la Consiliu această temă. La Consiliul de Agricultură sau alte consilii. Deci la mai multe consilii ar fi trebuit să se discute despre această temă. Deci eu am impresia că e una dintre marile noastre aspirații pe care și le iau uh, guvernele uh, sunt uh, anumite reuniuni când într-adevăr îți permit să afirm, să spui că da, dar după aceea timpul uh, trece și vezi că ți-ai luat uh, angajamentul și nu s-a făcut nimic. Și cam asta e și situația la Consiliu. Vorbim despre pierderea de specii, de pierderea de viață pe planeta noastră și trebuie să facem mai multe. Și Consiliul este instanța care ar trebui să acționeze. Doamna Doyle. Vă mulțumesc pentru răbdare, domnule președinte. Am o întrebare către reprezentanta comisiei. Ce definiție ați folosit a speciilor invadatoare? O specie invadatoare, la un moment dat, își, își termină aria de, de existență, dar după aceea se transformă din cauza schimbării climatice această arie. Am vorbit despre această veveriță roșcată. E un exemplu ușor de înțeles. Uh, Caroline a menționat niște plante de asemenea invadatoare care produc mari pagube habitatului, ecosistemului. Există mii de specii invadatoare care au fost introduse în mod accidental sau au voit în ultimul secol în Europa. Și nu e o chestiune rizibilă. Deci, pe mine mă îngrijorează faptul că vor trece două luni până la următoarea propunere, deci cel puțin 18 luni între comisie, plenară. Eu cred că, la urma urmei, vor trece patru ani până când, într-adevăr, se vor uh, lua acțiuni. Deci îi adresez această întrebare comisiei. Deocamdată nu există o abordare retrospectivă în conformitate cu legislația nouă introdusă. De exemplu, va exista posibilitatea de a, aborda această problemă a veveriței dacă vom avea legislația peste 30 peste trei ani privind uh, speciile invadatoare sau ne vom referi doar la speciile invadatoare de atunci încolo. Probabil așa va fi. Și italienii ar trebui să fie atenți uh, deoarece eu cred că la în ritmul în care se reproduc aceste veverițe cenușii nu va rămâne nici măcar o alună pentru bomboanele Ferrero Rocher în, în, în țara asta. pot fi pagube economice foarte mari, pierdere de biodiversitate din cauza speciilor invadatoare și asta în întreaga Europa și în întreaga lume și noi nu am luat în serios această problemă. Mulțumesc! Mulțumesc, spune domnul președinte. Eu aș vrea să vă propun următorul lucru. Să încheiem acest punct și să vorbim despre metode umane pentru uh, de tratare a animalelor, inclusiv a veverițelor. Cred că am putea vota. Deci cine este pentru? Să adresăm această întrebare comisiei. Deci cine dorește să adresăm întrebarea Consiliului? Împotrivă? Nimeni. Întrebarea se adoptă. Socialiștii văd că s-au abținut. E adevărat? Haideți să votăm încă o dată. Cine este de acord ca această întrebare să fie adresată Consiliului? În anonimitate. Nu ne-am abținut, spune domnul Saconi, însă discuția a durat prea mult. You are... Aveți dreptate, spune președintele. Următorul punct pe ordinea de zi etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil. Raportarea nu este în sală. Doamna Hasi, veți prelua sarcina. Aveți cuvântul, doamna Hasi. Voin esitellä lyhyesti, koska todella... Mulțumesc. Sper că această explicație nu va dura prea mult, deoarece am discutat foarte mult la celălalt punct. Turvallisuudesta ja melun. Existau probleme legate de reducerea consumului de combustibil, a zgomotului și a uzurii la pneuri. Deocamdată, piața pneurilor europeană este deosebit de competitivă. Să consumatorii nu primesc informații adecvate în legătură cu diferențele de performanță ale diferitelor pneuri. Deci intervine prețul și reputația unei anumite mărci. Deci prin a, a, consumatorul se călăuzește după acesta pentru a face o alegere. Între 20 și 30% din energia folosită pentru a conduce un vehicul este energia folosită pentru a face față forței de frecare a cauciucurilor, a pneurilor. Un pneu mediu are o frecare a flotei totale ar trebui să aibă un nivel mediu cât mai performant pentru a reduce cu 5% consumul de combustibil. Asta însemna că în 8 luni consumatorii și-ar recupera banii. Obiectivul constă în a informa mai bine pe consumatori pentru că aceștia să poată să ia hotărâri în cunoștință de cauză în ceea ce privește anvelopele care pot uh, reduce consumul de combustibil. Bineînțeles, uh, comportamentul la volan de asemenea trebuie să se schimbe pentru a reduce consumul de combustibil și pneurile nu pot uh, compensa faptul că anumite motoare consumă extrem de mult combustibil. Sau informare mai bună a consumatorilor în domeniul zgomotului provocat de pneuri și în ceea ce privește aderența pneurilor ar fi de dorit. Amendamentele doamnei Harms încearcă să consolideze proiectul propus de comisie și obiectivele acestea, cum ar fi, de exemplu, în cazul zgomotului. ar trebui să existe niște modalități de semnalizare simplificate prin culori, deoarece mulți uh, consumatori nu înțeleg, nu știu cum să interpreteze decibelii. Doamna Rebecca Harms încearcă de asemenea să încurajeze Comisia să înființeze un site internet pe care toate datele necesare să fie în care toate datele necesare să fie publicate pentru consumatori. Mulțumesc, spune domnul președinte. Îi dau cuvântul acum domnului Kalinen. Thank you, Chairman. I'll also try and be as uh, brief as... Mulțumesc. Voi încerca să fiu și eu cât mai succint. Uh, Doamna Hasi s-a concentrat, bineînțeles, asupra eficienței combustibilor și performanței privind zgomotul al pneur a pneurilor, însă să nu uităm și factorul de siguranță, care este atât de important în ceea ce privește performanța vehiculelor. Există îngrijorări cum ar fi, de exemplu, distanța de frânare a pneurilor umede. În orice caz, salut această directivă, e o idee bună, pneurile nu sunt uh, felul de cumpărături la care să te duci cu plăcere. Nimeni nu o face. Linda spunea că da, dar poate că e singura persoană. Deci asta din perspectiva informării consumatorilor și e clar că putem face câteva îmbunătățiri la propunerea comisiei. Comisia propune o stabilire, o etichetare obligatorie a pneurilor. Și asta ar funcționa dacă oamenii ar merge la cumpărături și ar examina pneurile în galantar, însă nu așa funcționează. Oamenii se uită într-un catalog, uh, urmează sfaturile dealerului, auto. Deci aceea nu știu dacă e atât de important să avem o etichetare a pneurilor pe fiecare pneu. E important ca această informație să fie de asemenea tipărită în broșuri, să fie disponibilă și în alte, într-un alt format, cum ar fi ideea acelui website, cum spunea doamna Hasi. Însă eu mă opun de ideea a avea toate informațiile pe, pe un site. Dumnezeu se vor, vorbea despre indicele de aderență, de caracteristicile de zgomot, uh, E bine, da, să ai toate caracteristicile, însă costul de a face această transformare, de a putea avea imprimat uh, tot acest set de informații pe pneu, e bine, nu știu dacă toată lumea ar putea înțelege toate aceste informații și dacă acest cost suplimentar se justifică sau nu. Uh, aștept, bineînțeles, să colaborez cu doamna Harms pentru a obține un raport cât mai echilibrat. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Calagan. Domnul Matias Grote. Mulțumesc, domnule președinte, și eu voi avea o intervenție foarte scurtă, pentru că este un pas logic. După ce am adoptat raportul Zaconi în decembrie, vin acum măsurile complementare și, bineînțeles, și uh, uh creșterea eficienței pneurilor. Bineînțeles că siguranța traficului trebuie să fie în uh, centrul atenției. Uh, Industria a avut o abordare inteligentă și uh, cred că uh, aceste criterii de securitate sunt respectate, ceea ce face ca această propunere să fie atât de simpatică. În raportul uh, Saconi am vorbit doar de pneurile noi, dar acum este vorba și despre pneuri pentru autovehiculele second-hand care urmează să fie înlocuite pentru a economisi Uh, și a reduce uh, dioxidul de carbon. Păcat că raportoarea nu este de față astăzi pentru că aș fi avut unele întrebări pe care doream să îi le adresez, dar poate că doamna Hasi va putea să uh, ne răspundă. În ce privește amendamentul 18, mi s-a părut că nu este justificată anularea unei, unui rând întreg. Iar uh, pe reprezentantul Comisiei l-aș întreba care este uh, până la urmă uh, efortul birocratic, pentru că până la urmă clientul va trebui să plătească dacă se introduce un website. Dar mai întreb ce efect va avea această directivă asupra emisiilor de pulberi fine Aș vrea să știu care este poziția poziției, pentru că atunci când, prin frecare se produc pulberi fine. Aș vrea de asemenea să mai medităm asupra faptului dacă noi urmează să aprobăm sau să elaborăm o directivă sau un regulament. În ce privește etichetarea, doamna Harms uh, vorbea despre trei tipuri de etichete uh, Eh, inclusiv în ce privește rezistența la frecare. Eh, există o propunere din partea doamnei Harms să fie introdusă această precizare pe etichete, dar eh, această rezistență deja figurează în criteriile pentru eficiența utilizării combustibilului. Eu cred că ar trebui să simplificăm lucrurile, nu să le complicăm. Uh, astfel încât uh, clientul care se duce într-un magazin sau consultă un catalog să găsească informațiile care îl interesează. Sigur, uh, marcarea privind decibelii mi se pare foarte bună. Această propunere a doamnei Harms mi se pare salutară, pentru că dacă există o creștere cu 3 decibeli, asta înseamnă deja o dublare a zgomotelor. Majoritatea nu știu că acesta este efectul. Deci, putem într-adevăr să uh, imaginăm un fel de culori ale semaforului care să uh, fie pe această etichetă. Aștept cu interes răspunsurile comisiei. Ja, ik zou zelf nog één opmerking aan willen. Mulțumesc. Aș vrea să fac și eu un comentariu pe această temă. Producătorii de mașini în general pun pneuri de proastă calitate și ieftine la mașinile noi. Consumatorii nu sunt conștienți de acest lucru și nu au informația necesară pentru a protesta. Aceasta înseamnă că consumatorii până la urmă plătesc mai mult și plătesc pentru mai mult combustibil, iar pneurile se uzează mult mai rapid. cred că consumatorii au dreptul să acceseze această informație. Comisia, vă rog. E prezentă Comisia Europeană? Dorește să adauge vreun comentariu la această dezbatere? Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, am să revin la câteva dintre punctele menționate. În primul rând, aș vrea să mulțumesc doamnei Harms pentru munca sa, și pentru felul în care s-au gestionat discuțiile aici la această comisie pentru a ajunge la o propunere care sperăm că este utilă în special pentru a face economie de energie în ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon și economii pentru consumatori. Am auzit foarte multe întrebări, întrebări de asemenea care au fost prezentate și în raportul doamnei Harms. Aș vrea să revin asupra câtorva dintre ele. În primul rând, în legătură cu zgomotul. Este adevărat că aceasta este o contaminare și că ea este îngrijorătoare. Însă considerăm că ceilalți doi parametri care se află pe etichetă sunt mult mai importanți decât zgomotul și aceasta în special pentru consumatori. Mă refer aici la importanța din punct de vedere al scăderii consumului și al unui alt aspect important, securitatea aceasta în timp ce zgomotul se referă la zgomotul în afara uh, autoturismului. Deci zgomotul pe care îl aud ceilalți. Și cred că, în acest sens, consumatorii nu sunt neapărat îngrijorați în legătură cu zgomotul din afară, atâta timp cât acest zgomot nu deranjează în interiorul autoturismului. Deci, dacă punem accent uh, suplimentar pe zgomot, atunci va fi în detrimentul celorlalte două aspecte esențiale de pe etichetă. Noi considerăm de aceea că propunerea pe care o făcusem ajunsese la un echilibru foarte bun între cei doi factori esențiali. Aceasta ne permitea să optimizăm legă legătura și relația între cei doi, fără să uh, venim în detrimentul vreunul dintre ei. Și în ceea ce privește zgomotul, ar trebui să ne referim aici la informații care ar putea fi utile în special profesioniștilor, în special când e vorba de achiziții publice. Pentru că în acest caz autoritățile, într-adevăr, trebuie să facă alegeri bine informate și să știe care este impactul zgomotului asupra mediului. Un alt element interesant. S-a vorbit despre uh, marcajul anumitor informații în interiorul pneului și costul nu este foarte ridicat pentru un astfel de marcaj, dar credem că acest lucru ar fi contraproductiv pentru că ar însemna să adăugăm niște informații suplimentare, pe lângă foarte multe informații care sunt prezente pe pneuri și un alt lucru important pentru consumator atunci când e vorba de controlul presiunii pneurilor. Este un element important pentru consum și pentru securitate. Cei care au încercat deja să verifice și să controleze presiunea neurilor, știți cât de greu este să ajungeți la acel echilibru exact pentru a avea exact presiunea de care aveți nevoie. Dacă în plus mai aveți și aceste informații suplimentare marcate pe pneu, atunci va fi și mai dificil și uh, cetățenii de rând se vor ocupa și mai puțin de această chestiune. Deci, credem că nu este foarte util pentru că există aceste efecte secundare negative de care ne temem. Existau, de asemenea, câteva întrebări. În legătură cu clasificarea prezentată de noi, care ar include o categorie nulă, fără conținut. Acest lucru a fost discutat îndelungat și scopul nostru era aceea de a crea un efect artificial pentru a face și mai vizibilă diferența de performanță pe eticheta oferită consumatorilor. Noi considerăm că în felul acesta lucrurile sunt mult mai clare pentru consumator prin această categorie care nu are niciun conținut și uh, consumatorul o să-și pună foarte bine, atunci trebuie să fac uh, alegerea între o categorie superioară sau o categorie uh, mult inferioară. Și în felul acesta, prin această categorie, fără conținut, creăm un decalaj foarte mare și trimitem un mesaj foarte clar consumatorilor că ar trebui să meargă spre categoriile superioare. Pentru că altfel, dacă am păstra pur și simplu o ierarhie um, armonizată și gradată, nu ar exista această diferență foarte mare între o categorie și cealaltă. În felul acesta încercăm să facem presiune asupra consumatorilor pentru a alege pneurile din categoriile superioare. Există și alte elemente care au fost subliniate, printre care faptul că pneurile de iarnă nu au fost incluse în această propunere. Într-adevăr, este o remarcă foarte pertinentă din partea raportorului și considerăm că ideea stabilirea acestor detalii prin comitologie este una foarte bună. Un alt element important prezentat în raport și anume uh, pneurile vulcanizate. E vorba de utilizarea pneurilor existente și a, uh, acest lucru nu este acoperit de actuala propunere. Am dezbătut îndelung acest lucru și am ajuns la concluzia că e mai bine să lăsăm în afara câmpului de aplicare a propunerii aceste pneuri, pentru că nu există metode foarte clare de clasificare a acestor pneuri și de monitorizare a declarațiilor făcute de fabricanți și, pe de altă parte, performanța depinde foarte mult de legătura între Uh, procesul de vulcanizare și carcasa uh, utilizată pentru pneu. Această legătură directă face ca costul să fie foarte mare și pentru fiecare combinație posibilă între cele două categorii ar trebui să facă teste speciale, costuri foarte mari și aceasta pentru o industrie care este reprezentată în special de um, IMM-uri. Deci aceasta ar putea duce la falimentarea anumitor întreprinderi și uh, aceasta ținând cont și de faptul că consecințele pentru mediu sunt uh, foarte mari. Pentru că, de fapt, fiecare pneu reutilizat este un pneu care nu trebuie aruncat uh, în natură. Iată de ce am preferat deocamdată uh, să nu preluăm acest element în propunerea noastră, dar asta nu înseamnă că la următoarea revizuire a acestei directive să nu fie posibilă o introducere a vulcanizării și a pneurilor reutilizate și să o reintroducem în câmpul de aplicare. Alte chestiuni care au fost prezentate, cred și la Comisia ITRE, avem senzația câteodată că Comisia a nebunit pentru că vrea să aibă etichete peste tot și în special pe fiecare pneu. Dar trebuie să vă spun că există deja o etichetare a fiecărui pneu care trebuie lipită pe pneu și unde se vede care sunt caracteristicile importante ale acesteia, printre care dimensiunea sa. Aceasta permite celor care manipulează acest pneu să știe despre ce categorie de pneu este vorba și să nu caute aceste informații pe partea laterală a apneului. Deci, practic, noi extindem un pic această idee, această etichetare, deci nu este o idee nouă care ne-a venit într-o dată de a introduce etichete pe fiecare pneu. De asemenea, considerăm că este un mijloc foarte bun pentru a garanta disponibilitatea acestei informații, pentru a atrage atenția uh, celor care vând, comercializați aceste pneuri și de asemenea consumatorilor atunci când ei sunt în căutare de pneuri. Și așa cum s-a spus de, de asemenea aici, e vorba și de, de pneurile mm, mm, care sunt utilizate ca piese de schimb, care reprezintă practic trei sferturi din piața pneurilor la nivelul Uniunii. Iată cele câteva puncte pe care vreau să le prezint. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Hasi, vă rog. Mulțumesc foarte mult tuturor colegilor și de asemenea comisiei pentru prezentarea pe care ne-a făcut-o. Bineînțeles că nu pot să vorbesc aici 100% în numele doamnei Harms, însă pot să vă asigur că voi comunica toate aceste informații uh, cât mai repede cu putință. Referitor la marcajul informației pe pneuri. Din câte am înțeles, costul acestui marcaj este unul foarte mic. și de aceea cred că costul nu poate reprezenta un obstacol în calea aplicării acestei măsuri. Iar categoria D, categoria fără conținut, categoria pe care doream să o eliminăm, pot să vă spun că sunt de acord cu părerea raportorului. Și pentru că avem o etichetare pe categoriile de la A până la G, la bunurile electrocasnice, oamenii înțeleg foarte bine că fiecare categorie înseamnă ceva, A, B, C și așa mai departe și ar fi absolut fără nicio logică ca această categorie D să nu aibă niciun conținut. De exemplu, pentru frigidere e de dreptul ilogic să avem o categorie A+, și A++, pe care de altfel nici nu le găsești în magazine, pentru că în magazine ai senzația că categoria A este cea mai bună dintre toate. Deci cred că ar trebui să fim mai coerenți în ceea ce privește etichetarea. Mulțumesc, doamna Hasi. Vă prezint calendarul. Termenul pentru depunerea de amendamente este 11 februarie la prânz. Vom vota pe 16 martie și termenul pentru depunerea de amendamente în Comisia pentru Industrie este 23 februarie, iar votul la Comisia ITRE pe 31 martie. Și după aceea va merge la plenara din mai 2009. Și acum am să predau președinția doamnei Hasi. No niin, hyvät ystävät ja... Bine, ne-a mai rămas un subiect pe ordinea de zi pentru astăzi. Este vorba despre agenda socială renoită, iar Anne Ferreira este raportoarea noastră. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă Hasi. Îmi pare rău că ne-a rămas atât de puțin timp pentru un subiect care mi se pare esențial. Chiar dacă nu va fi nevoie de un aviz din partea Comisiei pentru raport, noua agenda socială a fost așteptată de foarte multă vreme, vine destul de târziu și bineînțeles că ea conține anumite elemente pozitive și regret că lipsesc anumite puncte care um, ar putea să completeze această agendă. Uniunea Europeană are, din punctul meu de vedere, obligația ca într-un moment de criză economică și de criză socială să uh, găsească răspunsul la nivel european uh, pentru sărăcia în care trăiesc uh, peste 200 de milioane de cetățeni și trebuie să fim conștienți că cetățenii se așteaptă ca Europa să-i protejeze și să le garanteze o viață mai bună inclusiv nu doar pe plan social, dar și vis-a-vis -vis de mediul înconjurător și pe planul sănătății. Și bineînțeles că din acest punct de vedere am uh, marcat anumite aspecte care țin de sănătate și de mediul înconjurător, pentru că mi s-a părut că uh, propunerea Comisiei din acest punct de vedere a fost destul de uh, săracă și că este necesar să introducem asemenea prevederi pentru ca acele categorii de cetățeni care sunt cele mai fragile să nu aibă de suferit de un mediu degradat degradat și care poate să le afecteze sănătatea. De aceea, insistând pe aceste elemente, aș spune că Uniunea Europeană, Comisia, trebuie să articuleze planurile privind uh, uh mediul și uh, condițiile de sănătate și în ce privește fondul problemei. Este important să facem noi propuneri, mai ales în ce privește uh, impactul mediului asupra sănătății și uh, să tragem concluzii privind diversele maladii care au apărut pe plan european, uh, inclusiv creșterea incidenței cancerului și mi se pare de asemenea că este important uh, să vedem cu ce mijloace putem răspunde la aceste probleme care decurg de starea mediului și impactul lor asupra sănătății. Trebuie să găsim un răspuns și în ce privește serviciile publice în domeniu, pentru că uh, în contextul crizei uh, cetățenii se îndreaptă spre autoritățile publice pentru a găsi răspunsuri. Cetățenii au înțeles că răspunsurile nu pot să vină numai din statele membre, ci că ei așteaptă și un răspuns de pe plan european în ce privește sănătatea și uh, legătura care există între mediu și sănătate. Iar serviciile publice Eh, ca și eh, economia și mediul social sunt eh, factori care afectează coeziunea teritorială, coeziunea socială și aș insista și asupra acestor aspecte în raport. Uniunea Europeană trebuie să favorizeze în serviciile de interes general, în serviciile publice, ideea că economia socială trebuie să joace un rol important în domeniul sănătății. Aș da un singur exemplu. În spitale, unde se tratează cancerul, eh, pentru un salariat există doi voluntari care uh, Uh, contribuie la eforturile de îmbunătățire a sănătății. Și dacă acest lucru se întâmplă în Franța, cred că acest lucru se întâmplă și în alte părți. Deci trebuie să vedem care este importanța tuturor celor care fie că sunt angajați, fie că lucrează voluntar, uh, își asumă un rol important. Acest lucru trebuie conștientizat și pe plan european. Ehm, termenul de predare a amendamentelor era prevăzut până astăzi la ora 18 și a fost amânat până miercuri la ora 18. Eu ehm, ehm, aș face și câteva precizări, pentru că atunci când trebuie să faci niște propuneri în scris, ești foarte limitat problemele legate de sănătate uh, sunt foarte importante, pentru că toți cetățenii europeni sunt îndreptățiți la un serviciu de asigurare a sănătății uh, de înaltă calitate. Acestea ar fi câteva elemente care sunt incluse în raportul meu și vă mulțumesc. Mulțumesc Într-adevăr, doamna Ferreira, din nefericire, timpul este, orele sunt înaintate, timpul este restrâns și ca atare îi rog pe vorbitor să fie foarte conciși vom încerca să găsim o fereastră pentru o discuție mai aprofundată, dar asta depinde uh, dacă vom putea folosi data de 16 martie pentru adoptarea acestui aviz. Domnul uh, Bushel Matthews dorește să intervină. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Am patru amendamente pe care am reușit să le avansez. Sper să înțelegeți că intenția mea este să fortifice raportul, în niciun caz să-l submineze. Dar unele comentarii din cele pe care le faceți sunt foarte în alb-negru. Considerentul D vorbește despre actuala criză economică și ă, de efectele crizei asupra mediului. Dar eu cred că, ă, într-adevăr, poate să aibă ă, un impact, dar poate că nu, pentru că dacă va exista o activitate industrială restrânsă, s-ar putea ca impactul asupra mediului să nu fie atât de mare. Eu cred că dacă introducem câte un cuvințel, ca de pildă această propunere, May Act, deja putem să ameliorăm puțin afirmația. Am sugerat de asemenea uh, ca un paragraf să fie anulat nu pentru că nu sunt de acord cu el, ci pentru că uh, eu, în calitate de uh, coordonator în Comitetul pentru Locuri de Muncă, aș putea, în Comisia pentru Locul de Muncă, aș putea să am uh, probleme dacă ne referim la serviciile sociale, la uh, rolul economiei sociale în crearea uh, locurilor de muncă. Eu cred că acest aliniat ar putea să fie introdus într-un raport care este să fie elaborat de către Comisia pentru locul de muncă. Mulțumesc! Iar acum din partea Comisiei. Mulțumesc, doamna președintă și doamna raportoare. În termen general, Comisia este mulțumită de proiectul de raport. Înainte de toate, dumneavoastră, doamna raportoare, ați menționat că această propunere a Comisiei a venit puțin cam târziu, dar trebuie să vă aduc aminte că în iulie 2008 a fost uh, elaborat un proiect uh, Comisia Economică între pe vremea aceea nu uh, conștientiza criza economică care urma să se facă simțită în Europa și că abia uh, după aceea am uh, făcut propuneri uh, care să încerce să răspundă și să contracareze criza economică. Aș vrea de asemenea să semnalez că Eh, raportoarea are dreptate să spună că răspunsul la provocările sociale eh, trebuie să vină din partea eh, tuturor politicilor responsabile, fie că este vorba despre cercetare, de economie, de, de mărsurile de protejare a mediului. Comisia propune integrarea tratatului de la Lisabona, evident, și va reflecta în în cadrul noii strategii de la Lisabona după 2010 eh, pentru a îndeplini aceste obiective. Acestea sunt lucruri pe care le-aș spune de ordin general și poate o ultimă observație în legătură cu uh, ecologizarea economiei europene. Bineînțeles că și pe noi ne preocupă uh, problemele de mediu și impactul social, structura locurilor de muncă și bineînțeles că vom face propunere în lunile care urmează în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc domnului Maran din partea Comisiei.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 vom face acest lucru. Iar secretariatul îmi spune că 16 martie este uh, termenul prevăzut. Vă mulțumesc pentru această dezbatere și ne vedem mâine în aceeași